din 2007 încoace. Rata erorii a scăzut uh, pentru al treilea an consecutiv uh, la 3,1%. Pentru prima dată, avizul Curții de Conturi a fost unul calificat în ceea ce privește tranzacțiile financiare. Comisia Europeană este încântată de faptul că Curtea a recunoscut eforturile făcute de către Comisia Europeană pentru întărirea sistemelor de control. Facem asta în strânsă colaborare cu statele membre și, bineînțeles, folosim recomandările care ne-au parvenit din partea Curții de Conturi și din partea Parlamentului European, iar eforturile noastre nu s-au finalizat aici. La începutul anului, când am venit în fața comisiei dumneavoastră, spuneam că e important ca bugetul să fie corect gestionat, dar de asemenea e important ca programele noastre să fie încununate de rezultate. Și asta e cu atât mai valid într-o perioadă în care, în perioada aceasta în care Uniunea Europeană se confruntă cu provocări atât pe plan intern cât și pe plan extern. Să nu uităm că în curând vom uh, accelera și mai mult negocierile pe marginea viitorului CFM. În ceea ce privește anul 2016, anul pentru care discutăm această desc- uh, descărcare de gestiune, am uh, îmbunătățit uh, raportarea de performanță. În acest sens, uh, Curtea de Conturi ne-a oferit noi recomandări prin capitolul 3 cu privire la raportarea de, în ceea ce privește performanțele. Și dați-mi voie să vorbesc despre trei aspecte care sunt importante pentru dumneavoastră, guvernanță, etică și transparență. De asemenea, voi spune și câte ceva despre viitorul CFM și pregătirea acestuia. Prin urmare, în 2016, în ciuda provocărilor cu care ne-am confruntat, am reușit să folosim uh, bugetul pentru atingerea priorităților politice. Am, ne-am axat pe competitivitate, conver, convergență economică, creștere economică și creare de locuri de muncă. Am folosit flexibilitățile din buget pentru a oferi asistență financiară puternică uh, pentru reacțiile la provocările externe, în special criza migrației. În raportul de gestiune pe 2016 prezentăm o serie de domenii în care bugetul european vine cu plus valoare. Spre exemplu, în momentul publicării raportului, estimam că FC mobilizase investiții în valoare de peste 190 de miliarde de euro. Aceștia stimulau economia europeană. Să știți că în momentul de față suma aceasta a crescut deja la 250 de miliarde. Iată, ne apropiem de 350 de miliarde pe care le dorim până la jumătatea anului viitor. Și, într-adevăr, toate statele membre beneficiază acum mai bine de pe urma acestui fond. Versiunea 2.0 a acestui fond va întări și mai mult operațiunile, va introduce mai multă transparență și adiționalitate și, de asemenea, va folosi mai, mai degrabă hub-ul de consultanță european, europeană. Astfel vom putea acoperi mai bine proiectele care sunt susținute. Suntem încântați de faptul că s-a găsit o soluție politică pentru această a doua ediție a EFSI. După aceea, 143.000 de IMM-uri din 21 de state membre au primit în 2016 5,6 miliarde împrumuturi din COSME. În același timp, jumătate de milion de cetățeni europeni au beneficiat de burse de studiu în străinătate, asta datorită Erasmus+ studenții Erasmus Plus reușesc să, să se integreze mai bine pe, să se integreze mai bine pe piața muncii și uh, au competențe sporite față de colegii lor. Iată uh, rezultatele obținute prin Erasmus Plus. De asemenea, salut uh, aniversarea, prima aniversare a Corpului European de Solidaritate. Iată, acesta începe să prindă, să prindă formă. În 2016, instrumentul de asistență de urgență a fost de asemenea folosit pentru a oferi cazare unui număr de 35.000 de refugiați care ajunseseră în Grecia. 2,1 miliarde de euro au ajuns sub formă de ajutor uh, umanitar în peste 80 de state și de aceste fonduri au uh, beneficiat peste 20 de milioane de oameni. Asta doar în 2016. De asemenea, șase Galil- uh, sateliți Galileo au fost uh, lansați pe orbită în 2016 și astă, astfel uh, sistemul Galileo poate ajuta la creșterea economiei europene. De asemenea, bugetul nostru se concentrează și pe uh, măsurile de protecție a mediului, bineînțeles. În uh, raportul anual de performanță și uh, gestiune uh, vorbim permanent de contribuția bugetului european la atingerea strategiei UE 2020, dar acest raport anual nu este de unul singur, mai există o serie de alte rapoarte care sunt formulate pe parcursul anului în contextul semestrului european și știu că aceste rapoarte sunt importante pentru dumneavoastră și Curtea de Conturi. Raportul anual de performanță dovedește cât se poate de clar că am făcut o serie de investiții, uh, investiții uh, uh, încununate de succes, iar uh, rapoartele noastre nu arată doar succesul reportat, ci uh, permite și o transparență vis-a-vis -vis de cetățenii europeni. Un studiu UCDE, OCDE de, uh, de uh, recent uh, spune că bugetarea în funcție de performanță aplicată de către Uniunea Europeană este un, uh, sistemul cel mai strălucit dintre cele folosite de statele OCDE. Comisia Europeană și-a extins raportările în ultimii ani, a pus accent pe performanță, pe rezultate și asta uh, prin intermediul diferitelor uh, rapoarte. În capitolul 3, Curtea de Conturi uh, a analizat și sistemele de raportare a performanței raportul anual de performanță, raportul anual de gestiune, programul programele și declarațiile de programe și angajamente au fost cu toatele analizate de către Curtea de Conturi. S-au făcut recomandări, spre exemplu sublinierea, sublinierea rezultatelor, folosirea unor formate mai atrăgătoare și oferirea de informații cu privire la sursele și calitatea datelor folosite. Mulțumim Curții de Conturi pentru aceste recomandări și deja încercăm să punem în aplicare aceste recomandări pentru, în pregătirea rapoartelor uh, anuale de anul viitor. Există însă și recomandări uh, care vor necesita, a căror uh, implementare va necesita o mai bună cooperare între instituții. Spre exemplu, uh, recomandările legate de indicatorii de performanță. Ei bine, aceste recomandări vor putea fi uh, puse în aplicare doar uh, prin intermediul unor negocieri solide pe tema aceasta în cursul negocierilor privind uh, viitorul CFM. Ne dorim și noi mai puțini și mai coerenți indicatori pe viitor. În general, Performanța și raportarea de performanță în contextul bugetului european este o responsabilitate comună a Parlamentului, a statelor membre, a, a Comisiei Europene, a actorilor implicați. Cu toții, toți acești actori, bineînțeles, sunt responsabili de rezultate, dar și de colectarea datelor uh, coerente cu privire la aceste rezultate. Da, asta nu înseamnă că Comisia Europeană nu vrea să își asume responsabilitatea pentru propria performanță. Anul trecut vă prezentam pașii întreprinși pentru introducerea unui uh, sistem de gestiune mai performant. Am uh, reformat uh, ciclul de planificare, Spre exemplu, am pus astfel accent pe performanță pe întregul parcurs al programelor și uh, programul anual, iată, vine cu un cadru clar, uh, obiective clare și indicatori cât se poate de clar care vor fi folosiți de către Comisie până la finele uh, mandatului și, bineînțeles, acești indicatori merg mână în mână cu cele 10 priorități stabilite de către președintele Comisiei Europene. Ne asigurăm astfel că uh, indicatorii sunt în acele domenii care chiar uh, contează. Bineînțeles, acești indicatori uh, ne ajută de asemenea să tratăm prioritățile cetățenilor europeni. Pentru um, raportul de activitate din anul acesta, pentru 2016, a fost primele din cadrul uh, noului cadru de programare strategică și mă bucur că ați um, examinat și propriul meu raport de activitate, în care se referă toate serviciile noastre, nu doar președintelui, ci și tuturor vicepreședinților. Pot să vă spun că rolul nostru în slujba obiectivelor generale ale Comisiei um, a crescut pentru că primim din ce în ce mai multe responsabilități de-a lungul timpului, ultima fiind uh, aceea că de la 1 decembrie ne ocupăm și de coordonarea nivelului de pregătire pentru ieșirea Regatului Unit din UE. Știți că nu e o sarcină ușoară, dincolo de procesul separat de negocieri uh, ale acordului care sunt în curs. În ceea ce privește anul 2016 și 2017, secretarul general a fost un actor central în multe procese și politici. Menționez aici uh, procesul din cadrul semestrului european, un proces anual din ce în ce mai integrat, care implică acum aproape toate serviciile Comisiei, dar și responsabilități specifice, cum ar fi mecanismul de cooperare și verificare pentru Bulgaria și România, și rapoartele noastre tocmai au fost finalizate și, după cum știți, obiectivul președintelui este ca România și Bulgaria să um, iasă din acest mecanism până la sfârșitul mandatului și am indicat clar cum se va putea face acest lucru. Comisia se ocupă și de criza refugiaților și de dezvoltarea unei viitoare politici de migrație care să facă față acestei crize. Acesta a fost uh, o responsabilitate majoră a serviciului meu și a uh, secretarului general adjunct și este o sarcină în curs, chiar dacă fluxul de refugiați a scăzut. Totuși, presiunea migratorie potențială există în continuare și tensiunile sunt încă intense. Am uh, lucrat intens și la finalizarea celorlalte priorități ale președintelui, cum ar fi Uniunea Europeană a Energiei și Piața Unică Digitală, în care procesul uh, legislativ este foarte intens. În ceea ce privește responsabilitățile propriu-zise ale secretarului general, uh, ne-am ocupat de inițiativa cetățenilor, ca ea să fie mai ușor acceptabilă, pentru, accesibilă cetățenilor, le oferim serviciile noastre și dacă o propunere a cetățenilor este acceptată, participarea la aceste inițiative va fi extinsă și la tinerii între 16 și 18 ani. Și știm cât de importantă este participarea tinerilor. Am făcut progrese și în politica noastră de o mai bună reglementare, inclusiv la nivel de vizibilitate. Avem un portal separat, acum ușor de utilizat, care permite cetățenilor să participe la toate elementele muncii noastre legislative, inclusiv în propunerile de comitologie, de punere în aplicare a uh, actelor delegate. Și am schimbat semnificativ regulile privind grupurile de experți, un subiect uh, um, important pentru unii dintre deputații prezenți aici, pentru a îmbunătăți transparența și pentru a gestiona mai bine conflictele de interese. Aș dori să fac referire și la auditul făcut de curte în 2016 în legătură cu guvernanța la comisie și ne-ați trimis întrebări înscrise în legătură cu acest subiect. Bineînțeles, Comisia recunoaște importanța unei guvernanțe robuste și a gestionării riguroasă a riscurilor. Considerăm că un model de guvernanță introdus la Comisie după căderea Comisiei Santer în 2001 uh, a făcut față testului timpului, a trecut de testul timpului pentru că oferă un echilibru bun între responsabilitățile delegate pentru gestionarea operațională a bugetului în domeniile de competență și, pe de altă parte, responsabilitatea generală politică a colegiului pentru gestionarea bugetului, pentru care, bineînțeles, poate să fie tras răspundere de canalele deschise de comunicare între directori generali și comisari, între directoratele generale și serviciile centrale, înseamnă că toți actorii au informația necesară uh, pentru uh, a comunica, pentru a se achita de responsabilităților și pentru a semnala probleme la nivelele superioare. Bineînțeles, continuăm să îmbunătățim procesul acolo unde e nevoie și rezoluția privind descărcarea de gestiune a Parlamentului și în raportul special al Curții de Conturi ni s-a cerut să ne actualizăm uh, guvernanța și recent ne-am actualizat comunicarea privind guvernanța la comisie în octombrie în acest an și cred că să facem o prezentare foarte clară a responsabilităților fiecăruia. Nu voi intra mai mult în detalii, dar bineînțeles voi răspunde la întrebări pe acest subiect. Apoi, doresc să mă mai refer la încă două subiecte importante pentru membrii acestei comisii și anume etica și transparența. În septembrie, președintele Juncker a anunțat o schimbare semnificativă în codul de conduită al comisarilor în discursul său privind starea Uniunii. Un nou proiect de cod de conduită a fost trimis Parlamentului pentru aviz, conform acordului cadru și cred că această nouă propunere oferă Comisiei standarde extrem de ridicate în ceea ce privește toate aspectele legate de etică și standarde ridicate în, în viața publică în general. Se consolidează condițiile pentru activitățile comisarilor de după mandat am creat și un sistem pentru a oferi mai multă transparență în legătură cu cheltuielile de misiuni ale comisarilor și sperăm că acestea vor fi publicate cât de curând. Așteptăm uh, și, bineînțeles, reacția oficială a Parlamentului și știu că ea este în curs de finalizare pentru a finaliza și noi codul de conduită. În ceea ce privește transparența, Comisia Juncker s-a angajat și la nivelul cel mai ridicat de transparență, nu doar în modul în care funcționează instituțiile, dar și interacțiunile cu grupurile de interes, pentru că acest lucru este esențial pentru a obține încrederea publicului. De aceea, la începutul mandatului, am adoptat noi reguli privind transparența comunicăm cu cine se întâlnesc uh, uh, grupurile de interese, rândul funcționarilor noștri de nivel înalt și ne întâlnim cu aceștia doar dacă semnează registrul de transparență pe care îl avem în comun cu Parlamentul. Am făcut o propunere pentru ca acest registru de transparență să fie și mai riguros pentru a implica și Parlamentul și Consiliul și, dacă bine am înțeles, Consiliul tocmai a primit mandat pentru a începe negocierile în legătură cu aceste noi propuneri. Așteptăm, uh, să, bineînțeles, rezultatele acestor negocieri. Închei uh, vorbind puțin despre viitor. În discursul său privind starea Uniunii, în fața Parlamentului, în septembrie, domnul președinte Juncker uh, și-a prezentat foaia de drum pentru o Uniune mai uh, democratică și mai puternică și Parlamentul și liderii celor 27 de state membre s-au, um, au primit pozitiv acest uh, angajament. Procesul a fost lansat în martie cu Carta Albă privind viitorul uh, Europei, unde s-au prezentat diferite scenarii posibile pentru o Uniune cu 27 de state membre, însoțită de o serie de documente de reflexie privind principalele chestiuni strategice pentru viitorul Uniunii. Și viziunea prezentată de președinte în septembrie este, cred, o combinație a diferitelor scenarii pe care le-a prezentat inițial și procesul își va avea punctul culminant la summitul de la Sibiu, România sau Hermannstadt în germană în martie 2019. Avem și programul de lucru al Comisiei pentru la anul și, de fapt, până la alegerile europene, unde s-au prevăzut toate propunerile pe care trebuie să le mai facem în acest mandat pentru a respecta toate prioritățile acestei comisii, dar și în cadrul inițiative pe termen mai lung care au obiectivul de a influența viitorul Uniunii cu 27 de state membre. Și punctul culminant acestui proces, în ceea ce privește inițiativele comisiei, uh, va fi în luna mai, când vom face propunerea de nou cadru financiar multianual. Și pot să vă spun că este mult mai mult decât un exercițiu de ordin tehnic, pentru că cadrul financiar multianual trebuie să fie reprezentativ pentru nivelul de ambiție pe care dorim să-l avem împreună cele 27 de state membre. Și, bineînțeles, sunt multe discuții în curs în legătură cu aceste ambiții și noile priorități. Nu trebuie să le, vi le prezint acum. Bineînțeles, trebuie să rezolvăm și uh, consecințele financiare ale Brexitului în speranța că angajamentele și obligațiile actuale ale Regatului Unit în cadrul uh, multian financiar multianual actual vor fi complet respectate și după retragerea Regatului Unit din UE. Deci, în uh, crearea acestui nou cadru financiar multianual, dorim să ne asigurăm că uh, obține, vom obține rezultate în interesul cetățenilor, ale economiei. Aș spune că procesul uh, este unul destul de deschis, de aceea Comisia a propus și un document de reflexie în legătură cu viitorul uh, sau cu finanțarea viitorului buget european. Domnul comisar Oettinger a spus clar că principalele provocări pentru următorul cadru financiar multianual a fost uh, să acopere două pierderi, pierderea legată de pierderea de venituri din partea Regatului Unit și diferența între nivelul actual al cheltuielilor și nevoia de noilor priorități strategice și acum <clears throat> încercăm să vedem la nivel tehnic cum putem să pregătim cel mai bine această nouă propunere pe baza evaluării tuturor celor 62 perioade, programe actuale, obiectivele fiind uh, să simplificăm și să păstrăm bugetul cât mai simplu, dar și cât mai flexibil, pentru că știm că e nevoie de multă flexibilitate într-un viitor nesigur, așa cum ne-a arătat și criza migrației recent. Bineînțeles, așteptăm cu nerăbdare să vedem ce, care va fi poziția Parlamentului în rezoluțiile din februarie și martie și de care vom ține cont, bineînțeles, și vor exista și discuții între lideri în februarie între șefii de state și de guverne și, bineînțeles, să nu uităm și pachetul privind Uniunea Economică și Monetară pe care l-a, făcut, l-a propus Comisia ieri, care era obiectivul de a introduce în cadrul Uniunii multe dintre procedurile care în momentul de față sunt pur interguvernamentale, așa numitul um, Fiscal Compact, dar și mecanismul de stabilitate. Propunem ca toate acestea să intre în cadrul Uniunii, pentru că pe termen mai lung, Uniunea Economică și Monetară este una a tuturor statelor membre. Dorim ca și euro să fie moneda tuturor statelor membre, de aceea nu are rost să avem un cadru care să fie de actualitate doar pentru un anumit grup de state membre. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim la rândul nostru. Și lucrurile par uh, că merg bine. De fapt, uh, din culoarea, din obrajii secretarului general ne putem, ne putem da seama cum merge Uniunea Europeană. Așa cum îi dăm cuvântul raportorului. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Russo și tuturor colaboratorilor săi de la Curtea de Conturi. Mulțumesc pentru raportul anual, pentru descărcarea de gestiune pe 2016. Acest raport reprezintă baza eforturilor noastre. Vreau să-mi cer scuze de la bun început pentru că am întârziat la ședință, dar uh, o delegație a Parlamentului Mongol se afla în uh, sediul Parlamentului European. Vroiam și trebuia de asemenea să îi salut pe reprezentanții uh, mongoli. Acordul de parteneriat și colaborare cu Mongolia a intrat în vigoare cu patru ani în urmă. Acest acord a fost ratificat de toate cele 28 de state membre și să știți că Mongolia este exemplară printre statele din regiunea din care provine și prin urmare ne dorim ca această colaborare să fie aprofundată și uh, ne dorim de asemenea să adăugăm acestei colaborări noi domenii de politici. Iată de ce am uh, întârziat la ședința noastră. Domnului Italianer vreau să-i mulțumesc pentru raportul cuprin, cuprinzător. Noi am avut o discuție bilaterală și uh, multe dintre întrebările mele pe care de altfel le-am trimis în scris uh, și-au găsit cu siguranță răspunsul, în, dacă nu în scris de asemenea, cel puțin în prezentarea domnului italian. Prin urmare, îmi cer scuze dacă repet lucruri care au fost deja menționate. În orice caz, din punctul meu de vedere, uh, trebuie să recunoaștem că rezultatele sunt uh, importante în uh, acordarea acestei uh, descărcări de gestiune. Trebuie să vedem dacă obiectivele noastre au fost atinse, dacă bugetul șchiopătează sau dacă bugetul a fost alocat, unor obiective depășite deja în timp ce noile provocări n-au fost luase, luate în Uh, în considerare. Dar asta nu înseamnă că regula conformității trebuie să fie lăsată la o parte în procedurile noastre. În anii trecuți, uh, permanent, uh, Curtea de Conturi ne-a spus că există evoluții pozitive în ceea ce privește ratele de eroare, și se pare că în ceea ce privește fondurile aflate în gestiune comună, acel prag de 2% eroare pe care ni-l dorim nu a, ajung, nu a fost atins. Pare să că rata de eroare în momentul de față este de 5%, deci mai avem multe de făcut. Iată, în ceea ce privește conformitatea, mai avem uh, paște întreprins, uh, dar uh, în ceea ce privește uh, performanța, trebuie să recunosc că Comisia Europeană a făcut uh, deja o serie de eforturi în sensul sublim, uh, sublinierii performanței și, uh, de asemenea, Comisia Europeană și-a asumat noi uh, uh, noi eforturi în același sens în următorii ani. Există o serie de rapoarte de performanță prezentate de către Comisia Europeană, dar să nu uităm de rapoartele Curții de Conturi, care de asemenea subliniază uh, Uh, sau conțin informațiile de care avem nevoie, atât comisia noastră cât și alte comisii ale Parlamentului European, pentru a judeca bugetul alocat Comisiei Europene. O discuție cu secretarul general al Comisiei ne obligă să-l întrebăm pe domnul secretar uh, general, care este de fapt reprezentant al Uniunii Europene pe ansamblu, cam care este părerea domniei sale cu privire la situația actuală a Uniunii Europene. Dar trebuie de asemenea să-l întrebăm pe domnul secretar general care este părerea domniei sale cu privire la ce se va întâmpla cu Uniunea Europeană pe viitor. Să nu uităm, în curând vom, vom trece la o nouă planificare strategică, după cum și domnul italian a, a spus. Prin urmare, e important să evaluăm actuala perioadă. Ne aflăm în continuare în ciclul acela de 10 ani a strategiei UE 2020. Dar îmi amintesc că în anul 2009, în care am început eu sau am, am devenit eu membru al uh, Parlamentului European, se vorbea despre ultimul an al uh, strategiei de la Lisabona. Strategia de la Lisabona era pe vremea aceea baza tuturor uh, eforturilor noastre, dar în 2010 s-a constatat că obiectivele strategiei de la Lisabona nu au fost atinse, prin urmare s-a trecut la formularea unei noi strategii. Uh, eu cred că asta nu sporește neapărat credibilitatea noastră. Dacă avem priorități strategice, strategice atunci e bine să evaluăm uh, maniera în care le-am atins înainte de a veni cu uh, noi uh, priorități și noi obiective strategice. Și tocmai de aceea vreau să vă întreb în ce măsură diversele strategii, programe sau instrumente uh, sunt acum mai bine coordonate. Strategia UE 2020 uh, a fost uh, elaborată de vechea comisie, după aceea, în 2014, am avut uh, parte de o nouă comisie, un nou Parlament European, am avut parte de noi provocări cu care se confrunta Uniunea Europeană și dintr-o dată, programul de lucru al Comisiei Europene urma să acopere un, uh, o perioadă de cinci ani. În același timp avem CFM-ul pe o perioadă de 7 ani, toate acestea se suprapun, bineînțeles, și uh, tocmai de aceea trebuie să punem întrebarea în ce măsură toate aceste strategii diferite pot fi mai bine armonizate uh, de asemenea, trebuie să ne întrebăm în ce măsură flexibilitatea este garantată, pentru că ne-am dat uh, seama că prioritățile se schimbă foarte, foarte repede. Asta chiar și într-o perioadă de 5 sau 7 ani. Și prin urmare, dacă Uh, provocările se schimbă, e importantă flexibilitatea. De fapt, am auzit că multe state membre încă nu au uh, început cu perioada de punere în aplicare, deși cu vreo doi ani în urmă s-au mândrit cu uh, programele lor operaționale adoptate. Uh, Acum însă statele membre spun că aceste programe operaționale nu mai sunt uh, bune pentru că nu mai țin uh, pasul cu noile provocări cu care statele se, se confruntă. Și în acest sens, uh, sau în acest context, cum se armonizează toate aceste schimbări cu fondurile europene? După aceea, dacă tot vorbim despre provocări, să nu uităm că la începutul perioadei de programare, toată lumea spunea că fondurile structurale sunt instrumentul care generează cu siguranță creștere economică și locuri de muncă. Între timp, însă, fondurile structurale nu mai sunt uh, la fel de, de promovate. Au apărut noi fonduri, precum Fondul European pentru uh, Investiții Strategice. Aceste noi instrumente au o diferită construcție sau o construcție diferită față de fondurile structurale, dar cu toate acestea uh, devin din ce în ce mai prevalente. Au apărut o grămadă de fonduri uh, fiduciare care trebuie să fie și sunt uh, finanțate din buget, bugetul european. Deci toate acestea ne arată că lucrurile se schimbă prin urmare, se pune întrebarea cum anume putem să arbonizăm mai bine diversele activități, cum ne putem organiza mai bine în, asa, în așa fel încât noile instrumente uh, să fie funcționale fără a se pierde nimic din trans, transparența necesară în momentul punerii în aplicare. Domnule secretar general, ați spus că inițiativele directoratelor generale sunt monitorizate, sunt filtrate. Da, este important lucrul acesta, dar vreau să vă întreb uh, cum anume ați defini rolul pe care îl aveți în acest context. Am senzația că unii comisari uh, n-au niciun chef să colaboreze cu colegii lor, uh, ci din potrivă se axează exclusiv pe domeniul lor de responsabilități. Deci cum funcționează această coordonare? Am vorbit deja despre EFSI și îmi dau seama că Banca Europeană de Investiții devine din ce în ce mai importantă la capitolul uh, gestiune a finanțelor. Dar Conform tratatelor, Comisia Europeană este responsabilă pentru executarea bugetului și nu BEI. Prin urmare, vreau să vă întreb care este rolul dumneavoastră și care este rolul BEI în contextul acestui fond european pentru uh, investiții strategice. Încă un element care nu e deloc nou, am tot vorbit despre el, dar iată și anul acesta trebuie să-l menționăm, și anume Credem că Comisia Europeană trebuie să vină cu o declarație de asigurare în calitate de organ colegial. E important ca această declarație să poată fi analizată de către, analizată de către Curtea de Conturi alături de raportul anual și raportul de performanță, raportul anual de gestiune. Vreau să vă atrag atenția asupra uh, întrebărilor pe care vi le-am adresat. 32. Uh, uh, parlamentele naționale. În 2015 am primit doar 315 avize din partea parlamentelor naționale, dar numărul acestor avize a crescut enorm în 2016. Vreau să vă întreb cum vă explicați această creștere. Uh, fac acum uh, statele membre sau parlamentele naționale mai des uz de instrumentele care le stau la dispoziție prin intermediul tratatului de la Lisabona? Ar fi un semnal pozitiv, bineînțeles, dar cu toate acestea aș vrea să aflu care este părerea dumneavoastră pe marginea subiectului. După aceea, întrebarea 33. Am organizat uh, două comisii de anchetă în Parlamentul European, uh, unul pe tema Panama uh, Papers și un alt, o altă comisie pe tema evaziunii și fraudei fiscale și iată a apărut un nou scandal, Paradise Papers, care arată că o serie de state membre și încerc să fiu eufemistic, ă, protejează mai degrabă companii internaționale sau ă, cetățeni europeni care nu doresc să își plătească datoriile față de state. Și banii acești, aceștia ar fi tare necesari pentru bugetele naționale. În ă, Germania dezbaterea este în curs. Uh, Cred că opinia publică din toate statele membre, de fapt, este interesată de, către, de subiect și, prin urmare, iată, constatăm că, din păcate, parlamentele naționale sau autoritățile naționale nu vin cu uh, cu inițiative în sensul combaterii uh, taxei și evaziunii fiscale. Tocmai de aceea e nevoie de o acțiune la nivel european. Și tocmai de aceea, iată, cred că Comisia Europeană, care până la urmă este uh, gestionar al uh, tratatelor, ar trebui să-și asume responsabilitățile. La întrebarea șapte, 37 vorbesc despre, se vorbește despre procedurile de infringement. Între timp, există o mulțime de astfel de proceduri uh, care sunt pendinte. Să știți că în mass media germană se tot vorbește despre slăbiciunea de care dă dovadă Comisia Europeană. Sper din tot sufletul că îi veți contrazice pe critici în cazul în care avem de-a face cu acte legislative care au fost promulgate de către toată lumea, e nevoie de o asumare a responsabilității uh, de către toți uh, semnatarii. E deplorabil faptul că, iată, multe state membre semnează la Bruxelles și după aceea se plâng uh, în capitalele naționale. Dacă actele legislative asumate nu sunt transpuse și aplicate, atunci cred că uh, Comisia Europeană ar trebui să-i pedepsească pe infractori. Äh, äh, Dacă ne gândim la vremurile dinainte, deci în uh, luna martie în acest an, uh, s-a spus că uh, porturile britanice doresc să atragă portul, vasele străine cu tot felul de uh, stimulente uh, și aceasta uh, în detrimentul bugetului european din 2016, pe de o parte, dar pe de altă parte erau state membre care erau afectate de TVA. Eu cred că este vorba de o jefuire a bugetului comunitar și trebuie să vedem cum putem să contracarăm acest fenomen, cu ce fenomene Uh, am auzit până acum că guvernul britanic dorește și el să facă uh, ceva, dar uh, mi se pare că încearcă doar să facă bela figura. În orice caz, cred că trebuie să acționăm de la nivel european. Și ar trebui să folosim instrumentele juridice pe care le avem la dispoziție pentru a contracara acest fenomen. Ajungem acum la negocierile foarte complexe legate de Brexit, părăsirea Regatului Unit. Uh, uh, uh ar trebui, uh, deci e clar că trebuia să avem o structură specială pentru negocieri uh, la comisie și în orice caz în, ar trebui să facem ordine la bugetul comunitar după părăsirea Uniunii Europene de către Regatul Unit, pentru că uh, cadrul financiar uh, multianual va ajunge la sfârșit în curând și trebuie să vedem uh, cum procedăm după aceea. V-ați referit deja la codul de conduită pentru membrii comisiei și pentru foștii comisari. comisari aș dori să vă întreb dacă aveți în vedere o nouă inițiativă pentru uh, plățile tranzitorii pentru foștii, ocupanți uh, de mandate. Uh, întrebarea 50, de exemplu, uh, aș dori la această întrebare să am un răspuns clar sau credeți că sistemul actual este suficient? Și apoi încă o întrebare. Trăim într-o lume globalizată în care, care depinde tot mai mult de digitalizare. Uh, Uh, sigur că și uh, uh, teroriștii folosesc aceste noi tehnologii și mă întreb dacă Comisia, dar și Parlamentul sunt într-adevăr echipate cu toate aceste sisteme pentru a se apăra de astfel de atentate. Spuneți că fluxul de refugiați a mai scăzut, însă în Germania anual vin încă 180.000 de solicitanți de azil pe an și cred că situația, mai ales în țările apropiate de pe continentul african, este atât de sau de așa uh, natură încât nu ne îndreptățește să fim uh, uh, liniștiți, ci din contră că ar trebui să ne pregătim, să vedem cum am putea să îmbunătățim relațiile cu aceste țări, tocmai pentru a împiedica ca aceste persoane să sosească la noi. Mă opresc aici. Domnul secretar general. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc domnului raportor Țelăr pentru analiza foarte amănunțită a raportului de activitate și a răspunsurilor la întrebări și a pus o serie de întrebări la care voi încerca să răspund cât pot de bine acum. Mai întâi, în ceea ce privește Uh, schimbarea de la um, un buget orientat spre uh, respectarea obligațiilor la un buget orientat spre performanță. Bineînțeles, respectarea obligațiilor în comparație cu performanța e destul de ușor de făcut, pentru că practic înseamnă că verifici doar dacă se respectă regulile. Performanța, în schimb, este un subiect mult mai complicat, pentru că dacă dorești să faci lucrurile bine, Trebuie să ai indicatori de performanță care sunt foarte strâns legați de instrumentul financiar, de obiectivul instrumentului financiar respectiv. Când te îndepărtezi de asta, lucrurile devin mult mai complicate și voi da exemplul unuia dintre obiectivele strategiei UE 2020. Este obiectivul în care s-a progresat cel mai puțin de când există strategia. E vorba de reducerea sărăciei. Deci există obiectivul general ca 20 de milioane de oameni să iasă din cercul sărăciei. Și facem, uh, face, uh, și în, în raport spunem că doar 1 milion și jumătate de oameni au scăpat de sărăcie. Care este instrumentul pe care trebuie folosit pentru a atinge acest obiectiv? Dacă ar exista un acest instrument, s-ar putea face o legătură între cele două. Deci, cred că e important atunci când vine vorba de performanță, să avem indicatori de performanță care dă o indicație foarte bună dacă s-au atins obiectivele și tocmai asta încercăm să facem și în următoarea perioadă. Când vine vorba de UE 2020, mă întrebați dacă înainte de următoarea decadă n-ar trebui să evaluăm strategia actuală. V-am prezentat rezultatul cel mai puțin bun din toate obiectivele strategiei UE 2020. Din fericire, ceilalți indicatori sunt mult mai pozitivi. Cei din domeniul climei, din domeniul energiilor regenerabile, din cel al eficienței energetice, sunt uh, mult mai aproape de a fi uh, de, de atingerea obiectivelor și în domeniul educației, de altfel, care este uh, un domeniu care mai repede numele statelor membre, dar din con- în contextul uh, semestrului european, al procesului semestrului european, putem să aportăm și acest subiect. S-ar putea să atingem obiectivul și în ceea ce privește rata șomajului, încă n-am reușit și deci ajungem la 75%, cred că suntem la 71% sau 71,5%, poate până în 2020 ajungem la 75%. Apoi, cercetarea și dezvoltarea 3% din PIB. Uh, din păcate, suntem doar la 2%, nu sunt doar uh, fonduri europene. Din, din Orizont 2020 uh, sunt multe fonduri, dar 3% din PIB-ul UE, dar în comparație cu 3% din PIB-ul UE, Orizont 2020 e doar o picătură într-un ocean. Deci putem să învățăm anumite lecții despre strategiile și obiectivele care sunt foarte generale, în timp și responsabilitatea se află la mai multe niveluri, la nivel european, la nivel național, uneori și la nivel local. Deci, pentru următoarea strategie, cred că avem nevoie de ceva mult mai, o legătură mult mai strânsă între obiective și instrumente. Asta nu înseamnă uh, că trebuie să uităm că avem obiectivele de dezvoltare durabilă, care este strategia majoră generală până într 2030, adoptată de ONU, și nu trebuie și, bineînțeles, trebuie să ne ghideze și pe noi, dar dacă analizăm cele 169 de obiective din obiectivele de dezvoltare durabilă, multe dintre ele se aplică țărilor în curs de dezvoltare, nu țărilor UE. Deci verificăm în ce măsură politicile noastre respectă aceste obiective. Vicepreședintele Timmermans și vicepreședintele Katainen lucrează la un document de reflexie care va fi gata la anul despre modul în care ne putem apropia mai bine de aceste obiective în următoarea perioadă. Ați, uh, ați spus că 10 ani e mult, dar și 7 ani e mult pentru cadrul financiar. Avem nevoie de flexibilitate și în acest context ați vorbit despre fondurile structurale, despre programele operaționale și anumite state membre zic că doresc uh, mai mult, uh, bineînțeles, durează, nu voi intra în detalii în legătură cu dezbaterea N plus 2 și N plus 3, dar, în general, aveți dreptate, lumea se schimbă foarte rapid și trebuie să creăm un fel de flexibilitate, fie că e vorba de revizuire la jumătatea perioadei sau planificare la jumătatea perioadei, ea va fi din ce în ce mai necesară în următoarea perioadă. Apoi ați pus o întrebare în legătură cu echilibrul între diversele instrumente și mai ales dacă există încă un viitor pentru politica de coeziune așa cum o cunoaștem și un nou instrument financiar cum este Fondul European pentru Investiții Strategice. Eu cred că cele două nu se exclud unul pe altul. Fondul European pentru Investiții Strategice a fost creat pentru că, conform diagnosticului nostru a existat un diferență mare de investiții, inclusiv în, din sectorul privat. Practic, nu exista suficientă portabilitate pentru a începe un proiect de investiții. Și atunci, planul Juncker a redus, practic, nivelul de risc, oferind garanții pentru proiecte care nu erau neapărat viabile din punct de vedere economic și acest rol este unul complementar rolului tradițional al fondurilor structurale care au obiectivul direct de a crea infrastructură. Și unde granturile sunt și aici granturile sunt mult mai mari decât în fondurile structurale pentru a încuraja proiecte individuale. Și dacă se, uh, se mm, dacă, dacă cele două inițiative financiare se suprapun, încercăm să folosim blending-ul și astfel intervenția din planul Juncker este limitată. În ceea ce privește funcționarea Fondului European pentru Investiții Strategice, spuneați că e conform uh, regulilor BEI și deci mai puțin transparent. Eu aș spune că Banca Europeană de Investiții este un vehicul pentru punerea în aplicare a acestui fond, dar dacă vă uitați la modul în care funcționează, este un, com un comitet de investiții complet independent ia deciziile în legătură cu proiectele. În mod foarte transparent trebuie să se explice de ce se financează un anumit proiect, dacă respectă criteriile, deci este un proces transparent. Și cu acordul politic la care s-a ajuns în legătură cu 2.0, a doua ediție, au fost și experți numiți de Parlamentul European pentru a face parte din comitetul de pilotaj pentru acestui fond. Then you were... Apoi, ați mai pus o întrebare Uh, legată de uh, activitatea secretarului general, în ce constă rolul său, s-ar putea să vi se pară greu de definit sau de observat uh, din exterior, însă ce vă pot spune este că de fiecare dată când apare o problemă, în aceste vremuri dificile, Provocarea e că este vorba de migrație, de securitate sau de chestiuni precum uh, piața unică digitală, uh, Uniunea Energiei, nu te poți uh, baza doar pe un departament de la comisie. Sunt foarte multe mize care intră în joc și nu e pentru că noi nu ne organizăm, ci pentru că societatea este foarte complexă și noi tocmai împletim toate aceste fire și s-ar putea ca o direcție generală să nu poată să depășească uh, Uh, competențele sau mandatul său și deci trebuie să avem o abordare mai globală. L-am menționat pe vicesecretarul meu general care coordonează activitatea noastră, atât uh, uh, pe partea internă cât și externă legată de migrație, iar joacă un rol foarte important Uh, în acest proces foarte important pe care nu l-ar putea juca nimeni de la Comisie. Deci, în numele președintelui și uh, pentru anumite proiecte și numele vicepreședinților, încercăm să uh, unim toate serviciile relevante de la Comisie. Poate am putea face o comparație cu biroul, cu Cabinet Office din Regatul Unit. Apoi, ați avut o întrebare dacă Comisia nu ar trebui să dea o declarație de asigurare în calitate de, col- de colegiu. Știți că directorii generali uh, uh, procedează așa ceva, uh, astfel pentru buget. Și apoi Comisia asumă răspunderea generală pentru buget. Așa cum am spus în introducere, eu cred că este bună această împărțire uh, a sarcinilor, diviziunea muncii. Să ne gândim că dacă e o problemă cu un program, cine uh, e responsabil, cine poate să fie tras la răspundere în primă instanță. Deci ar trebui să fie directorul uh, general și indirect și comisarul competent pentru uh, acest director general pentru că există o uh, cerință de raportare foarte strictă între cele uh, două niveluri, pentru că dacă se consideră necesar să se uh, trimită problema mai sus. M-ați întrebat de ce numărul de avize din partea parlamentelor naționale a crescut atât de mult, în timp ce activitatea legislativă a fost mai mult sau mai puțin stabilă. Nu știu ce înseamnă o activitate stabilă Mie mi se pare că, din contra, activitatea crește, pentru că există foarte multe propuneri uh, în uh, dezbatere, dar dacă ne uităm la tipul de întrebări pe care le primim, Motivul principal pentru care consultăm parlamentele naționale este pentru controlul subsidiarității și există foarte multe întrebări legate de subsidiaritate. Avem totuși contribuții și din proprie inițiativă din partea parlamentelor naționale și noi considerăm că e un indiciu pozitiv pentru că asta înseamnă că parlamentele naționale uh, se interesează tot mai mult în legătură cu felul în care funcționează Uniunea Europeană. Și deci um, reacția noastră poate părea lentă, însă motivul este că fiecare răspuns pentru fiecare parlament trebuie să fie uh, semnat de către uh, un vicepreședinte și de către comisarul competent. Deci este un răspuns politic care angajează într-un fel și deci vrem să facem acest lucru foarte temeinic. V-ați mai referit și la comisiile de anchetă de la Parlament, mai ales uh, în contextul uh, scandalului uh, Paradise și toate veniturile fiscale care se duc pe apa sâmbetei, datorită acestor scheme fiscale. Bineînțeles că e clar că e pe radarul uh, Comisiei și uh, luăm uh, inițiativele necesare. Mă gândesc, de exemplu, uh, în ce privește raportarea pe țară pentru uh, companii și vă pot spune că Consiliul ECOFIN de marți a adoptat o listă de uh, jurisdicții uh, fiscale care nu cooperează. Textul, uh, uh lista e, conține 17 țări. Unii sunt uh, așa numiți usual suspects, uh, suspecții obișnuiți, dar în orice caz noi considerăm că e mai bine să previi decât să tratezi Există aproximativ 40, nu știu numere, numărul exact, dar în orice caz toate aceste țări au primit o scrisoare din partea Consiliului și li s-a cerut să corecteze situația uh, în calitate de paradis fiscal. Există țări, aproximativ 49 uh, sau 50, care s-au angajat să facă acest lucru și e un aspect foarte important. Pe viitor vom încerca să ne asigurăm că atunci când ne dăm seama că există fluxuri financiare care folosesc aceste paradisuri fiscale, nu pentru că este vorba de o țară în dezvoltare care are nevoie de bani pentru investiții, ci pentru că avem de-a face cu o adevărată schemă de uh, eludare a impozitelor, că e vorba de bani care vin nu numai de la bugetul european, ci și de la BEI, uh, care trebuie să fie controlați uh, pentru a ne asigura că uh, paradisurile fiscale nu uh, găzduiesc aceste fonduri. Mi-ați mai pus o întrebare în legătură cu rolul de gardian al tratatelor al uh, Comisiei Europene și dacă din acest punct de vedere credem că poziția Comisiei este mai slabă decât înainte, noi credem că este exact pe invers. Am publicat o comunicare în ce privește punerea în aplicare a legislației comunitare, în care am subliniat faptul că uh, Uh, utilizarea sistemului uh, numit EU-Pilot, care este o fază intermediară înainte să uh, dăm în judecată anumite țări, va fi scăzut pentru că sistemul respectiv e folosit ca un instrument de uh, tragere de timp. Și deci de fiecare dată când ne dăm seama că avem o problemă, luăm măsuri rapide. În orice caz, uh, uh, cooperăm cu autoritățile naționale. Bine, nu putem să uh, ne referim la toate situațiile, pentru că unele sunt foarte complexe, dar atunci când este vorba doar de transpunere, atunci putem lua măsuri rapide. În acest context ați menționat și frauda care a fost detectată în Regatul Unit, mulțumită Olafului, care face Uh, obiectul evaluării legat uh, de importurile de bunuri și reducerea taxelor uh, vamale, care altfel ar ajunge la bugetul um, comunitar. E de competența Directoratului General pentru Buget, dar în orice caz, noi am constatat că aici avem de-a face cu veriga cea mai slabă. Aceste jmecherii de subevaluare folosite de către Uh, exportatori din, exportatori din uh, țările din uh, Orientul îndepărtat, nu o să le spun pe nume, folosesc veriga slabă, ceea ce are implicații și asupra TVA-ului, așa cum a spus și dumneavoastră. Deci, până la urmă, e de competența autorităților naționale și de aceea avem, avem relații foarte strânse cu autoritățile britanice pentru a corecta această situație dacă nu respectă toate regulile uh, vamale, atunci am putea să vorbim de o procedură de încălcare a dreptului comunitar, dar uh, în orice caz vom încerca să corectăm uh, situația și pe măsură ce evoluează să monitorizăm. Mi-a spus o întrebare legată de Brexit. De ce am creat o uh, structură specială pentru negociere? Situația de astăzi Uh, explică de ce aveam nevoie de această structură. Michel Barnier, care este negociatorul uh, din partea Comisiei cu Regatul Unit, are un grup de experți uh, din întreaga Comisie Europeană din toate uh, domeniile competente, a spus că are nevoie de un serviciu care să se ocupe doar de negocieri, pentru ca restul comisiei să se ocupe și de celelalte priorități, pentru că vă dați seama că un divorț uh, nu e o activitate neapărat plăcută, deci încercăm să uh, uh să limităm uh, activitatea acestei uh, structuri ca să nu se să aibă o influență asupra activității comisiei. În orice caz, e un grup uh, de coordonare. E clar că impactul Brexitului se va face simțit uh, peste tot, uh, în toate departamentele la Comisie, dar nu numai la nivel european, ci și la nivel de state membre și de, de aceea am avut nevoie de acest grup de experți. Impactul asupra cadrului financiar multianual se va face simțit, bineînțeles, pentru că știți cu toții că Regatul Unit era un contributor net și deci va exista o gaură la buget însă eu sper că felul în care se va umple această gaură și sper că va fi umplută nu va avea un impact asupra uh, noilor priorități pe care va trebui să le abordăm. Mi-ați mai pus o întrebare în legătură cu codul de conduită. Dacă vom face o propunere pentru uh, aceste indemnizații de uh, tranziție, vă pot da și un răspuns birocratic. Eu vă pot spune că nu e uh, dreptul uh, de inițiativă, nu e al meu, Consiliul decide, iar în ceea ce, pri- uh, în ce privește Comisia, iar în ceea ce privește Parlamentul, nu există temei juridic, deci o decizie separată, însă, în ceea ce privește Comisia, există un nou regulament în vigoare de anul trecut, încoace, care a redus durata acestor indemnizații de tranziție între 6 și 24 de luni pentru uh, foștii comisari. Și faptul că președintele Juncker a propus ca uh, verificările uh, activității uh, de după postul de uh, comisar să se facă timp de 2 ani, face ca aceste două perioade să coincidă. Mi-ați mai pus o întrebare legată de securitatea cibernetică și dacă sistemele noastre vor, ar putea face față unei situații Uh, de atentat. În primul rând, orice organizație uh, e potențial uh, amenințată și știm că au loc astfel de atacuri și la comisie, dar și la Parlament, firewall-ul extern este bine organizat, însă știm că există tot felul de atacuri, că e vorba de atacuri făcute de către hacker, de phishing, de tot felul de tehnici care uh, sunt folosite în prezent. În medie avem uh, cam 50 uh, de astfel de incidente pe lună în medie, cu un impact, nu toate au un impact negativ, dar vă dați seama care este nivelul de competență necesar. E o chestiune care necesită constant atenția noastră nu trăim într-o lume uh, haotică, știm de unde provin aceste atacuri și avem și un uh, sistem uh, pentru instituțiile europene, Computer Emergency Response Team, care uh, schimbă informații uh, cu instituțiile și cu statele membre în legătură cu uh, aceste uh, atacuri și potențiale soluții. Și în fine, ați mai menționat și situația refugiaților fluxul care încă sosește în Germania, nu e vorba întotdeauna de refugiați, să nu uităm. E vorba și majoritatea timpului de migranți economici și bineînțeles că trebuie să facem o distinție foarte clară între uh, refugiații propriu-ziți și migranții economici. Și solicitanții de azil sunt uh, considerați refugiați, dar nu toți sunt uh, solicitanți de azil. Bineînțeles că aveți uh, perfectă dreptate că ar trebui să uh, punem accentul pe prevenție și acesta este motivul pentru care nu numai că încercăm să adoptăm măsuri pentru a îi uh, împiedica pe acești migranți iliciți să sosească în Europeană, ci și încercăm să contracarăm cauzele și de aceea avem Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă, care e versiunea, uh, deci Fondul European pentru Investiții Strategice, dar e versiunea uh, legată de dezvoltare. Sunt instrumente asemănătoare, pentru că, dezvolte, uh, pentru că dezvoltarea economică din Africa este singurul răspuns pe termen lung la această problemă la summitul EU-Africa, care a avut loc săptămâna trecută, s-a recunoscut uh, acest lucru. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, pentru timpul acordat. Au fost multe întrebări și am dorit să răspund uh, cât mai complet la ele. După 17 de minute de întrebări, mi se pare normal să răspundeți timp de 22 de minute. Aia la Sender ale acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc domnului Russo pentru um, avizul său și domnului secretar general pentru răspunsuri. Aș dori mai întâi, poate din curiozitate, să știu dacă aveți experți uh, știu că aveți experți naționali, 11 experți naționali în Secretariatul General și ați dori să știu dacă ne puteți spune azi sau dacă ne puteți transmite în scris de ce naționalități sunt aceștia și care este profilul lor profesional. Și aveți și o persoană externă atipică, <laughs> sau așa scrie cel puțin, a typical uh, external person. Una, <laughs> nu știu eu, <laughs> dacă eu sunt, sunt tipică sau atipică și în ce măsură această persoană este atipică. Așa ați scris dumneavoastră, în orice caz. Aș vrea să știu de ce. o fi o excepție. Aș dori să vă întreb uh, ceva despre sinucideri. Mi-ați spus că nu aveți în uh, momentul de față informații în legătură cu acestea. Dar când doamna Gheorgheva era vicepreședinte uh, pentru buget, mi s-a prezentat strategia pentru prevenirea situațiilor de stres sau de burnout în rândul uh, funcționarilor, angajaților. Aș dori să știu dacă <coughs> faptul că nu aveți informații um, înseamnă că strategia de prevenire și identificare uh, rapidă a acestor uh, tentative de sinucideri sau um, altor probleme. Aș dori să știu care este situația cu această uh, strategie. Ehm, știți că am primit un răspuns, aș spune, cam brusc. Ehm, anul trecut am înțeles, pentru că situația a fost cum a fost, dar eh, nu puteți să-mi dați același răspuns în legătură cu noul director general pentru cercetare și știință. Am eh, cerut anul trecut pentru descărcarea de gestiune care sunt cele 10 proiecte cele mai importante din punct de vedere economic de care se ocupă Direcția Generală a domnului Robert Ian Smith și din 10, 3 erau pentru țara dânsului. Acum văd că în mai acest an i s-a decernat medalia Academiei, o medalie, o recunoaștere din partea Academiei Olandeze pentru contribuția la știința, la dezvoltarea științei în Olanda. Bun. Eu cred că cel puțin dacă tot vorbim de coduri etice și uh, așa mai departe, până la ultimul funcționar, uh, Uh, ce părere aveți despre această situație? Anul trecut mi-ați răspuns prost. Am primit un răspuns prost din partea dumneavoastră. Eu cred că este un subiect serios, nu e un subiect oarecare. Și uneori am întrebat ce fel de proiecte sprijină se sprijină din orizont 2020. Nu vă spun acum despre ce e vorba, că suntem în public, dar dacă îmi cereți pot să o fac. Cred că este important ca într-un fel sau altul să se prevadă o mobilitate pentru funcționarii de nivel înalt care au o funcție foarte sensibilă ehm, ehm, în propria țară, lucruri care ehm, nu ne-ar veni să credem multora dintre noi, trebuie să ne dați un răspuns. Mi se spune că acest domn își va avea și el mobilitatea ca orice alt funcționar, dar deocamdată nu se întâmplă așa. Aș dori să-mi dați un răspuns profesional la această întrebare. În fine, în legătură cu migrația. Am uh, înțeles că dumneavoastră faceți un fel de coordonare în ceea ce privește inițiativele pentru migrație. <clears throat> Lucrăm, uh, lucrez și în calitate de președinte a delegației interparlamentare pentru țările din Maghreb, uh, lucrez cu domnul Rute și oferăm, oferim și noi ajutorul nostru pentru a explica și îmbunătăți situația. Dar am avut în ultima vreme, ne-am confruntat cu o situație critică, în sensul că cei care se ocupă de drepturile omului la ONU au criticat foarte ferm și grafic la un moment dat, în urma imaginilor uh, și reportajelor de la CNN, nu voi spune care este părerea mea, pentru că, mă rog, opinia mea este cea care este, dar având în vedere că Uniunea Europeană sprijină politica și foaia de drum a Națiunilor Unite, uh, un uh, reprezentant al ONU își permite să critique deschis Ehm, o situație foarte critică și aș dori să știu dacă dumneavoastră vă ocupați de coordonare și de reprezentare, într-un fel, de identificare, ehm, în ce, aș dori să vă întreb ce s-a întâmplat, care a fost elementul critic în care, ă, din cauza căruia nu a avut o coordonare bine. Noi, în Europeană, sprijinim, cooperăm coordonăm și dintr-o dată trebuie să răspundem în grabă, să reacționăm în grabă în urma unui, at- unui atac, unei critici din partea ONU, ca și cum Uniunea, Europeană ar, port, ar purta vina unor probleme grave din Libia. Aș dori să vă întreb cum gestionăm aceste momente critice care au consecințe grave. Iar în legătură cu mai bună legiferare cu care Parlamentul este de acord, ne confruntăm în anumite uh, sectoare cu situația în care anumite pachete legislative importante, eu le cunosc pe cel pentru transportul, dar sunt și altele, sosesc cam târziu. A prevăzut Comisia o modalitate de a îmbunătăți gestionarea acestor dosare ca să putem să încheiem aceste procese legislative înainte de sfârșitul mandatului? Uh, ați prevăzut o formulă pentru a îmbunătăți, pentru a accelera procesul legislativ ca să ducem la bun sfârșit aceste dosare înainte de sfârșitul mandatului? Ja, Kollegen, ich habe gedacht, wir kommen heute Mittag ohne Redezeitbegrenzung auf. Ă, mă gândeam că astăzi nu vă limitez ă, timpul de uh, intervenții, dar când mă uit la ceas îmi dau seama că se, nu se mai poate așa. Colegul de Young, mulțumesc. Uh, doamnă președinte. O să încerc să vorbesc pe scurt. Dezbaterile anterioare au fost foarte lungi, într-adevăr. Prima întrebare pe care o am pentru secretarul general, căruia îi mulțumesc pentru contribuția de până acum, uh, vizează o mai bună reglementare. Pe de o parte, constatăm că poate la început am asistat la o lipsă de legislație, ori acum uh, avem suficientă legislație E clar că atunci când lipsește legislația trebuie să o promulgăm, dar ați reușit să uh, reuniți uh, business uh, uh ONG și uh, GUE uh, în uh, uh jurul unei propuneri, deci The Single Market Information Tool. Uh, se încearcă prin acest uh, instrument să se obțină informații nu pe bază voluntară, ci în mod obligatoriu. Și dincolo de aspectele politice uh, pe care le invocă companiile pentru a respinge acest instrument, mă întreb cum a pregătit Comisia acest lucru în ce privește informațiile um, unitățile de informații financiare, pentru că se pare că Comisia are suficient staff pentru a aduna informația, pentru a procesa și dacă ea Uh, un mod bun de a reglementa, mă întreb ce e uh, o proastă reglementare, mai ales din perspectiva uh, Business Europe. În ce privește denunțătorii de alerte, în documentul dumneavoastră, deci în răspunsuri, spuneți că nu au existat astfel de cazuri de whistleblowing. Aș dori să vă întreb dacă acest lucru uh, s-a datorat uh, faptului că oamenii s-au speriat că nu mai vor să fie uh, denunțători de alertă sau pentru că nu mai există și care este situația față de anii dinainte, în ultimii cinci sau zece ani, câte cazuri au existat. În ce privește cheltuielile de călătorie, eu cred că situația la comisie este bună. Am înțeles de la InfoAccess Europe, care a parcurs Uh, documentele de la Comisie în ce privește călătoriile comisarilor, că Comisia plătește mult mai puțin pentru uh, călătoriile comisarilor decât uh, pentru miniștri, plătesc statele pentru miniștri. Dacă mă uit la răspunsul de la pagina 47, Uh, îmi dau seama că uh, comisarii uh, e, trebuie să depună cam 50 de documente și dacă nu publică aceste documente când se face cererea, atunci e prost pentru imaginea lor. Se pare că Uh, informațiile din uh, acest uh, sistem de informații ar putea să acopere și funcționarii, nu numai comisarii. Știu că avizul va fi publicat, dar mă întreb dacă va fi publicat imediat, pentru că aceasta a fost cererea societății civile, să primim avizul înainte ca Comisia să ia decizia definitivă. Deci avem nevoie de o publicare proactivă a avizelor. Uh, și mm, nu vorbesc de un hobby al meu, ci de un hobby al Parlamentului. Pe mine mă interesează pentru că uh, eu am făcut un raport, dar în orice caz uh, sunt foarte mulți colegi interesați. S-au făcut foarte multe progrese, însă răspunsurile de această dată mi s-au părut cam șovăielnice. Mă uit la mai multe răspunsuri de la paginile 51, 52, 53. Constatăm că există uh, o nouă, noi criterii pentru uh, evaluarea calitativă, ceea ce mi se pare destul de periculos pentru am uh, constatat multe dezechilibre în ce privește numărul de experți care reprezintă interesele corporatiste față de interesele societății civile și dacă acum spunem că facem uh, evaluare calitativă și pe baza mandatului, atunci întrebarea următoare este dacă mandatul este formulat astfel încât uh, ai nevoie de experți din uh, sistemul corporatist, atunci întregul sistem se prăbuse, prăbușește. Deci e un prim pericol pe care îl identific. Apoi mai există un uh, grup mic de experți de la Secretariatul General uh, care se ocupă, tot, ni se spune că trebuie să ne bazăm pe comisie, mă întreb cât de mică este echipa actuală, pentru că întotdeauna Uh, am fost îngrijorați că echipa este prea mică pentru a face coordonarea aprofundată necesară. Deci câte persoane lucrează la SECGEN? Apoi, uh, știm că uh, experții politici sunt excluși din sistem, ceea ce ar putea contracara sistemul. Pentru că atunci când ai nevoie de consiliere juridică, se pare că echilibrul în baza regulilor convenite nu se mai menține. Aș dori să-mi dați câteva explicații și dacă uh, nu ar trebui să avem alte uh, reguli pentru grupurile la nivel înalt, pentru că dacă nu este foarte greu să uh, uh evaluezi sistemul. În fine, tot în ce privește grupurile de experți, uh, Mă bucur de faptul că Comisia spune că organizațiile din societatea civilă trebuie să se bazeze nu numai pe organizațiile de tip umbrelă, ci și pe membrii. Dacă ne puteți spune cum vă putem ajuta, eu am un dialog constant cu aceste organizații, dar poate aveți uh, exemple de grupuri uh, de experți. În orice caz, suntem uh, de partea dumneavoastră. Și încă observație finală, dialogul cetățenesc. Eu nu spun că tău. Nu o să pun întrebări nesfârșite, dar linkurile pe care uh, ni le-ați uh, furnizat în legătură cu felul în care se organizează acest uh, dialog cetățenesc nu conțin informația pe care o căutam. De exemplu, cum promovează sau cum promovează comisia înainte evenimentele, am uitat puțin pe site-ul comisiei, dar cetățenii care critică felul în care funcționează Uniunea Europeană nu merg automat la uh, site-ul Comisiei ca să vadă dacă există un dialog cetățenesc. E o mențiune și pentru Parlament, dar cred că trebuie să rezolvăm această problemă, pentru că unii uh, care critică Uniunea Europeană nu știu prea mult despre Uniunea Europeană, deci avem nevoie cu, de acest dialog cu cetățenii, atât din partea Comisiei cât și din partea Parlamentului. Deci uh, am dorit să ne prezentați planurile Comisiei pe viitor în acest domeniu. Mulțumim! Următorul de pe lista vorbitorilor este colegul Tarand. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am o întrebare foarte succintă și poate că încalc așa numitul uh, gentleman's agreement, dar întrebarea mea vizează răspunsul 21 la întrebări, care poate să fie văzut Nu vă pot da cifrele, pentru că se spune că este vorba de uh, uh, informații secrete. Dar dacă știm că Ljubljana, de exemplu, e de trei ori mai scumpă decât uh, Bucureștiul, deci uh, dacă acolo costurile sunt de trei ori mai mari, de ce plătim de două ori și jumătate mai mult chirie la București pentru reprezentanța comisiei? Aceste date sunt uh, secrete cu adevărat? Nu vrem să publicăm cifrele sau nu vrem uh, să uh, cunoască cineva numele proprietarului din România? Colegul Pirinski, bitte. Colegul Pirinski. Thank you, Madam Chair. I don't know whether I'll be as... Mulțumesc. Doamnă președinte, nu pot, dacă știu, pot să răspund atât de pe scurt ca domnul Tanăc, dar voi face. Uh, tot ce voi putea. Întrebarea mea este una generală. Domnule secretar general, ați comentat acest subiect, dar am impresia că mai sunt multe de spus <laughs> și de făcut. În următorul CFM, în legătură cu, în legătură cu următorul CFM și cu obiectivele. Domnul comisar uh, Oettinger a subliniat faptul că principala provocare este să facem mai mult cu mai puțin. Uh, o să fie mai puține resurse, dar trebuie să obținem rezultate mai bune decât până acum. Și se pune întrebarea, care <laughs> sunt concret obiectivele noastre? Care sunt obiectivele tip UE 2020 pentru următoarea perioadă și nu găsim aceste obiective nicăieri. Nu există scenarii pregătite de comisie. Ați spus că e foarte greu să găsim indicatori care să aibă legătură cu instrumente concrete în legătură cu sărăcia și cercetarea și dezvoltarea. Ați spus a cui responsabilitate e că nu s-au atins obiectivele? Acum nu știm pentru următoarea perioadă nici măcar care sunt obiectivele. Te aminte să facem indicatori. Spuneți că domnul comisar Katainen și încă un coleg al lui se ocupă de uh, sau monitorizează obiectivele de dezvoltare durabilă și hotărăsc care sunt relevante pentru UE și care nu. Parcă este, este un exercițiu care nu e deloc sistematic, nu pare sistematic deloc. Uniunea Europeană se confruntă cu două provocări majore. O lipsă de investiții, pentru că EFSI cu siguranță nu ne-a permis să depășim criza de investiții și cealaltă provocare majoră este creșterea inegalităților de toate felurile, sociale, teritoriale și așa mai departe. este clar că această comisie se va confrunta cu o provocare și mai mare să ofere o descărcare de gestiune care să aibă sens comisiei în următoarea perioadă în funcție de modul în care comisia își atinge obiectivele cu resursele pe care le are la dispoziție. Nu cred că este o sarcină deloc ușoară, nu vom reuși să dăm o descărcare de gestiune care să aibă sens dacă nu ne prezentați o strategie clară. Ați vorbit despre pachetul Uniunii Economice și Monetare, prezentat ieri. Cu siguranță acesta nu este o strategie reală. Mi se pare uh, incredibil că în acest pachet ni se spune că avem nevoie Uh, de un fond monetar ca să ne fim mai bine pregătiți pentru următoarea criză și avem acum acest fiscal compact, acord fiscal care va ține obiectivele aliniate cu uh, obiective fixe, indiferent de momentul din ciclul economic sau alte provocări majore. Deci eu cred că Comisia uh, eșuează în obligația ce privește obligația sa de a oferi o viziune cât mai specifică pentru viitor, pe care viitor care toată lumea știe că este destul de imprevizibil. Ați vorbit despre flexibilitate și în același timp creați instrumente care nu permit niciun fel de flexibilitate. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Wir müssen Sie noch ein bisschen hier behalten. Vă mulțumesc. Mai trebuie să rămâneți puțin în sală pentru că mai am și eu niște întrebări. Sper să mai aveți timp. Vreau să vă întreb cum anume evaluați uh, reorganizarea comisiei, uh, crearea acestor uh, funcții de vicepreședinte. Um, în ce măsură această reorganizare a fost încununată de succes? După aceea am tot discutat despre organizarea centralizată sau descentralizată la nivelul Comisiei Europene. Există multe elemente descentralizate la nivelul Comisiei, dar se pune întrebarea ce se întâmplă cu elementele centralizate. Uh, Ați spus că, am spus din nou și din nou că e nevoie de o monitorizare a personalului, un raport pe tema aceasta. Eu știu că asta e o provocare, n-aș vrea să fiu în pielea dumneavoastră. Ce se... Dar vreau să vă întreb care este planul și mai există acele account manager uh, centers, centre de uh, gestiunea conturilor. Cum le evaluați? Se spune că n-ar fi prea funcționale. Dar care este părerea dumneavoastră? Doamna Ayala Sender uh, a vorbit despre mobilitate, a dat și un exemplu pe care eu nu-l cunosc, dar totuși avem, o avem pe doamna Suca, care e director general de ceva vreme încoace. Știu că regulile sunt valabile, dar nu pentru toată lumea. Vreau să vă întreb ce se va întâmpla în cazul acesta. După aceea încă două puncte. În primul și în primul rând, Olaf. Avem acel uh, acea procedură de clearing house pe care o execută Comisia. Știu că așteptați această întrebare, deci nu o să vă, n-o să vă dezamăgesc. Din punctul nostru uh, de vedere există probleme legate de această procedură. Câte ședințe au avut loc deja? Asta este întrebarea mea și în ce măsură uh, sunteți implicați în investigații, în uh, anchete, fie și prin intermediul unor rapoarte. Noi am tot spus că acest clearing house este o încălcare a independenței OLAF și ne-ar plăcea ca acest house să dispară. Trebuie să-mi spuneți de ce n-a dispărut deja. După aceea, sistemul, uh, Comisia de Supraveghere și personalul uh, acestui comitet. Am tot luptat pentru obținerea unui număr de opt posturi, dar aceste opt posturi nu sunt uh, cu toatele ocupate. Vreau să vă întreb cum stăm cu planificarea și pe când cel, vor fi ocupate toate cele opt funcții. Ați uh, vorbit despre schimbările la nivelul Comisiei. Comisia Europeană nu mai trebuie să cheltuiască fonduri doar, ci trebuie să gestioneze până la urmă politica și viziunea de viitor a uh, Uniunii Europene. În ceea ce privește semestrul uh, european, am constatat cât de multe cunoștințe a acumulat între timp Comisia Europeană, în special în uh, contextul acesta al acordării de ajutoare pentru un stat sau de gestionarea unui stat. Și, prin urmare, nu sunt deloc pesimistă când vine vorba despre semestrul uh, european. Mi se pare că vă asumați responsabilitățile și asta cu duritate. Dar în uh, criza financiară am promulgat o serie de acte legislative pe tema pieței, uh, piețelor financiare. Din păcate însă nu, nu mai sunt uh, de actualitate acele legi promulgate de către noi în trecut. Poate ne-am pripit, am venit cu prea multe prevederi uh, Uh, unele sunt excesive, altele nu merg suficient de departe. Vreau să vă întreb în ce măsură v-ați gândit la regândirea, reformarea acestor uh, acte legislative. În domeniul afacerilor externe, securitatea frontierelor pare să fie esențială în context. Vedem că există o mulțime de discuții pe tema aceasta și tocmai de aceea vreau să vă spun că nu pot decât saluta salutările, uh, eforturile dumneavoastră în sensul uh, sporirii securității uh, frontierelor noastre. În ceea ce privește rapoartele de evaluare ale Comisiei, sunt și eu de acord cu cei de la OCDE care spun că Comisia Europeană merge înainte pe tema aceasta. Și acum, iată, aveți posibilitatea de a răspunde. Mulțumesc. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor membrilor uh, comisiei. Voi lua întrebările la rând și sper că răspunsul meu nu va fi prea lung. Doamna Ela Sandra a pus o întrebare în legătură cu naționalitățile experților naționali. Ehm, naționalitatea lor se schimbă pentru că sunt misiuni pe termen scurt. Întotdeauna avem persoane de la următoarele președinții pentru a le informa și apoi trec mai departe, dar la un moment dat pot să vă dau informația. Și să apoi ați și despre un funcționar atipic, o persoană atipică. Ei bine, persoana atipică este de fapt un funcționar la pensie care face parte din programul pensionarilor activi. Oferim pensionarilor posibilitatea să rămână activi la comisie. Este o persoană cu multă experiență care ne ajută cu cunoștințele sale, de aceea este atipică. Ați, uh, m-ați um, întrebat și în legătură cu sinuciderile și uh, strategia noastră de luptă împotriva stresului. Este, bineînțeles, un subiect foarte delicat, uneori nici nu știm când colegii ne părăsesc dacă acest lucru se datorează sinuciderii sau altor cazuri. Este un lucru delicat și pentru familia decedatului. Dar când vine vorba de strategia noastră de gestionare a stresului, pot să spun că ea este una foarte completă am lansat o campanie care se numește Fit at Work. Avem, uh, am format sistematic managerii în uh, ceea ce privește conștientizarea uh, nevoii de a uh, aborda aceste probleme și în, consul, în uh, colaborare cu serviciul medical îmbunătățim și uh, condițiile de muncă, folosirea uh, așa numitului flexi time, deci programul flexibil și apoi timpul de odihnă. Acesta este folosit de mulți colegi. Uh, se uh, munca de acasă de asemenea se crește uh, lucrul part-time, concediul parental, mulți tați își iau concediu parental și bineînțeles se poate lua și concediu familial. Deci sunt uh, toate părți ale acestei strategii complete. Ați avut întrebări și în legătură cu uh, Direcția Generală pentru, Directorul General pentru Cercetare și Dezvoltare, ceea ce pot să vă spun în legătură cu proiectele este că uh, Um, ele sunt alese în mod neutru. Regatul Unit cred că primește 20% din finanțare, din finanțări și asta are nicio legătură uh, cu naționalitatea funcționarilor care se ocupă de asta. Uh, intervenția domnului Alexander este fără microfon. A, ați pus o întrebare în legătură cu mobilitatea, da. Doamna Alexander vorbește fără microfon. Well, thank you for the compliment. Um, Vă mulțumesc pentru compliment, spune domnul director general. În ceea ce privește mobilitatea um, celor de la vârf, se prevede ca mobilitatea să aibă loc după 5-7 ani, dar predecesoarea mea a rămas aproape 10 ani în funcție. Deci nu e obligatoriu să ne schimbăm funcția după 5 până la 7 ani. Ați avut și o întrebare în legătură cu migrația. Și în legătură cu imaginile impresionante pe care le-am văzut uh, de sclavie modernă, bineînțeles, este ultimul lucru pe care îl dorim și acordăm atenție deosebită uh, dimensiunii umane și Încercăm uh, să insistăm ca Organizația Internațională pentru Migrație și Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați să funcționeze în Libia. Acesta este o preocupare constantă a noastră și, bineînțeles, uh, a fost și un subiect uh, major la summitul UE-Africa, pe care l-am menționat în prezentarea mea introductivă. În legătură cu mai, bun, mai bună reglementare și modul în care putem dacă doamna președinte îmi permite, nu o să credeți asta, dar există un președinte, o președinte în această, în această sală, spune doamna Gresle. Thank you. <laughs> Și doamna Alexander continuă fără microfon. Yeah, the plan was that he, he first answers and then... Ideea era ca dânsul să răspundă și apoi noi să evaluăm calitatea răspunsului. Vă rog. Well, what we are doing is that I refer again to my uh, uh, very dear. Uh... Din nou fac referire la draga noastră, sec, draga noastră secretar general adjunct, care alături de celelalte, ceilalți actori, instituțiile internaționale, Consiliul, statele membre, discută aceste lucruri și mai ales cu ONU unul ne spune avem nevoie de cutare condiții pentru a putea funcționa, pentru a crea facilități în Libia și așa mai departe. Deci, cordon, efortul de coordonare internațională este de proporții. Ați pus o întrebare între o mai bună reglementare și în legătură cu uh, calendarul ambițios uh, pentru mm, noi de inițiative putem spune că încercăm să facem tot ceea ce putem. Știm că uneori durează să faci o evaluare de impact serioasă, dar cel mai important este începutul procesului de evaluare de impact, care este consultarea publică, care are o contribuție foarte importantă la proces și serviciile noastre știu să folosească această consultare cât mai bine. Știți că Comisia a creat ceea ce numim acum Consiliul de Control de Reglementare, fostul uh, Consiliu de Evaluare de Impact, cu 6-7 membri full-time, care acum acționează și mai devreme, dar și um, după uh, realizarea evaluărilor, uh, deci um, explică sau ghidează serviciile cum să organizeze evaluarea de, evaluarea de impact și după ce se face propunerea, ajută ca să o uh, Um, adapteze standardelor din evaluarea de impact. Deci este un uh, proces mai inclusiv care permit și accelerarea sa. Domnul de Jong a pus o întrebare în legătură cu instrumentul de uh, informare pentru piața unică. Nu vă faceți probleme, nu vom ancheta fiecare firmă în parte din Europa. Obiectivul acestui instrument este ca în anumite cazuri ca, informat, ca intervenție ultima ratio să obținem um, o intervenție pentru a se vedea dacă se respectă dreptul european. Un, un exemplu, Disney World. Vă duceți aminte că, sau că a fost un caz cu Disney, nu Disney World, Disneyland, cel de lângă Paris. Sau, uh, clienții plăteau uh, un preț diferit la bilete în funcție de proveniența lor, că veneau din Franța sau din Germania. Deci era o discriminare. Uh, împotriva regulilor pieței unice. Uneori trebuie să anchetăm astfel de situații. Ca analogie, la ceea ce spunea, fac copiii, colegii, mă scuzați, de la eh, DG Comp, de la DG Concurență. În legătură cu avertizorii de integritate, păreți dezamăgiți că nu există. Eu zic că nu e o veste bună, pentru că din punctul meu de vedere nu înseamnă că sistemul nostru e prost, că nu reușim să facem față acestor cazuri, dar situația este în așa fel încât, dacă apare o problemă, ea poate fi abordată fără temeri pentru persoanele vizate. Aceasta este viziunea mea optimistă a lumii. Ați vorbit despre costurile de călătorie și de ce nu examinează Comisia aceste 1500 de documente, pentru că aceste documente sunt și date personale și trebuie, ar trebui mai întâi să controlăm mm, ce facem cu datele mm, personale, așa că am hotărât să avem o atitudine proactivă și să publicăm datele pe care le putem publica și o vom face cât de curând. În legătură cu opiniile Comitetului de Etică, acestea sunt publicate imediat ce Comisia a luat o decizie. De ce doar atunci? Pentru că uneori foștii comisari notifică anumite activități care, după avizul Comitetului de Etică, le retrag. Um, și cred că trebuie să le protejăm datele personale și Menționăm în general că există astfel de cazuri, dar trebuie să protejăm și viața privată a persoanei respective. În ceea ce privește grupurile de experți, ați pus mai multe întrebări în legătură cu evaluarea calitativă. Dacă e periculos sau nu, aș spune că e un lucru pozitiv în orice caz, pentru că fiecare comitet de experți trebuie evaluat în funcție de rolul său. Și pentru unele comitete, E vorba de cunoștințe specifice și este foarte greu să creezi reguli clare, rigide dinainte. De aceea se face această valoare de calitate. Câte persoane se ocupă de asta? Voi transmite un răspuns în scris dar atunci când s-au introdus noile reguli, ne-am asigurat că sunt puse în aplicare de directorii generali prin declarații de interese și așa mai departe. Cu excepție al unui grup la nivel înalt, în cazul căruia nu s-au aplicat regulile, pentru că reprezentanții din acel grup sunt foarte precis desemnați și reprezintă anumite, anumite uh, grupuri interesate precise. În legătură cu um, consultarea cetățenilor, acesta are loc în diverse feluri, dar mai ales prin reprezentanții din statele membre, deci la nivel local. Domnul Tarant a pus o întrebare în legătură cu costurile cu comparația costurilor de la Ljubljana și de la București, uh, între comparația clădirilor, costurilor clădirilor, nu știu să vă dau răspuns la întrebare. Vă promit să vă trimit direct aceste informații. Și domnul Pirinski a vorbit despre viitorul cadru financiar. financiar multianual, mă scuzați, dacă avem scenariu și obiective, a spus că pentru el obiectivele sunt foarte clare, dar eu aș spune că avem o serie întreagă de obiective, nu doar economice sau obiectivul de inegalitate, legat de inegalități pe care l-ați menționat. Sunt și lucruri cum ar fi preocupările legate de securitate, de apărare, de schimbările climatice. Nu toate se pot regăsi în obiective generale. Deci, cred că pentru viitoarele programe trebuie să analizăm uh, diferitele obiective și să vedem cum le putem operaționaliza în indicatori, așa cum am spus, tocmai pentru a evita să cădem în capcana de a avea obiective care apoi să pară uh, foarte lungi și complicate și care apoi să fie foarte greu de legat cu ceea ce facem în programele noastre. The basis for all this is the very... Și bineînțeles, baza tuturor acestora este tocmai discuția deschisă pe care a vrut să o lanseze președintele nostru cu documentul său de reflexie. Prin urmare, și inputul Parlamentului va fi foarte important pentru noi. Și acum uh, trec la întrebările doamnei președinte experiența acumulată după reorganizarea Comisiei Europene. Pot răspunde doar în nume propriu, dar uh, uh, din punctul meu de vedere uh, consider că această modificare, această reorganizare este salutară. Vicepreședinții asigură până la urmă cooperarea diferitelor domenii. Uh, Gândiți-vă la economia circulară sau strategia privind uh, materialele plastice. Parcă uh, par uh, lucruri de la sine înțelese, dar toate aceste domenii includ o serie de aspecte. De asemenea, securitatea, o mulțime de dimensiuni. Prin urmare, iată, noua structură a Comisiei Europene permite membrilor comisiei uh, care au primit un mandat din partea, comis- din partea președintelui să se ocupe de toate aceste aspecte diferite. După aceea, experiența cu centralizare versus descentralizare. Experiența aceasta are mai multe, mai multe uh, aspecte. Există aspectele tehnice, dar mai există și uh, aspectele administrative, uh, respectiv uh, respectivele centre la care v-ați referit dumneavoastră. De la bun început am făcut o evaluare a misiunilor administrative, am încercat să vedem dacă nu le putem trata într-o manieră mai eficientă, prin sinergii. Am încercat să combinăm resursele umane cu resursele IT IT, cu uh, celelalte resurse. Am, uh, am trecut la uh, monitorizarea până la urmă spațiilor pe care le avem la dispoziție, tocmai pentru a spori eficiența activităților pe ansamblu. Prin aceste centre ne, dor- ne dorim, practic, ca directoratele uh, ca uh, la nivelul comisiei să existe un singur directorat uh, general, uh, cel privind resursele umane, care să se ocupe de recrutare, de formare și alte activități de, genul acesta care trebuie să fie întreprinse la nivel periodic în numele Comisiei Europene. Poate că ați auzit că centrele acestea nu sunt încununate de succes, dar haideți să mai așteptăm. Deocamdată avem un proiect pilot, dacă e să le, să le numesc așa, Există într-adevăr probleme cu responsabilitățile și atribuirea acestora, dar cred că pe parcursul timpului problemele acestea pot fi rezolvate și abordarea s-ar putea dovedi a fi eficientă. Ați pus o întrebare legată de mobilitate, dar am răspuns deja la ea. Olaful și acel clearing house Vă asigur că nu încercăm să încălcăm în picioare independența directorului general al OLAF nici pe departe. Acest clearinghouse uh, le permite diferiților actori, inclusiv din cadrul OLAF, să facă schimb de opinii. Haideți să vă dau un exemplu un caz uh, de fraudă care este anchetat de către OLAF, uh, da, apoi adus în uh, atenția unei instanții, instanțe naționale, ar putea exista sancțiuni disciplinare. E important ca toți cei responsabili să fie informați la timp pentru a proceda corect. Ați vorbit despre Comitetul de Supraveghere al OLAF și uh, posturile care ne-au fost ocupate. Din păcate nu vă pot răspunde la întrebare, dar mă voi, uh, vă voi uh, trimite un răspuns în scris. Ați vorbit de asemenea despre noua, noile misiuni ale Comisiei uh, Europene, într-adevăr un lucru important din punctul meu de vedere. În momentul de față, spre exemplu, în, uh, în Grecia suntem uh, de facto pe teren, încercăm să ajutăm la rezolvarea crizei refugiaților și să ajutăm de asemenea autorităților, autoritățile deci toate crizele cu care ne-am ne confruntat uh, ne-au uh, obligat, practic, să ne schimbăm viziunile și să schimbăm, până la urmă, într-o oarecare măsură, misiunea uh, colegilor noștri. Ieri uh, Comisia a propus uh, crearea unui serviciu de asistență structurală. Este vorba despre un serviciu care ar, uh, sta la, ar sări în ajutorul statelor membre în contextul reformelor care ar trebui să fie implementate la nivel de state membre. Avem o serie de solicitări în acest sens și tocmai de aceea am decis să creăm acest serviciu și să-i dublăm Uh, bugetul în cadrul actualului CFM. În ceea ce privește consolidarea actelor legislative privind sistemul bancar, într-adevăr, există probleme din care trebuie să învățăm. Mai țineți minte că la un moment dat discutam despre separarea activităților de investiții și cele de economie ale băncilor. Între timp ne-am dat seama că altele sunt cauzele instabilității financiare, deci iată, evaluăm permanent regulile și de asemenea evaluăm și funcționarea uh, organismelor de supraveghere pe care le-am uh, le-am creat. Vreau de asemenea să vă mulțumesc pentru complimentul de la finele intervenției dumneavoastră. Ați fost uh, deosebit de drăguță. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnule Ruso, doriți să interveniți? Domnule Russo, doriți să interveniți în încheiere? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, ascultat cu mare atenție dezbaterea. Am notat toate comentariile legate de activitatea curții de conturi, dar în rest, în momentul de față, nu am uh, comentarii specifice de făcut. Vă mulțumesc. Vă mulțumim raportorul în, în încheiere. Mulțumesc, mulțumesc pentru această dezbatere vie pe care am putut-o purta cu domnul Italianer. Politica europeană devine din ce în ce mai uh, încărcată de suspans Astăzi, un decident politic a, crea- a cerut crearea până în 2025 a Statelor Unite ale Europei. În același timp, iată, astăzi am avut parte de demonstrația cetățenilor cataloni care doresc să iasă din corsetul Spaniei. Iată, o serie de provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană. Uh, o serie de provocări pe care trebuie să și le asume și Comisia uh, Europeană. Și când spun asta, nu mă refer doar la descărcarea de gestiune, ci la toate celelalte activități. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru prezență, vă mulțumim pentru timpul pe care ni l-ați acordat. Acestea fiind spuse, putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre punctul 6 de pe ordinea de zi și domnul Tarant va prelua președinția. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc tuturor celor care au participat la discuția pe marginea punctului 5 și acum trecem la discuția cu privire la protejarea intereselor financiare. În cele ce urmează aș vrea să-i dau cuvântul raportorului nostru, domnul Gilles Parniu. Yeah tant que le rapporteur sur la protection euh, des intérêts financiers de l'Union européenne pour l'année 2016. Euh, Mulțumesc foarte mult în calitate de raportor pentru raportul anual pentru 2016. Eu trebuie să mă asigur că banii contribuabililor sunt bine folosiți în Uniunea Europeană. Bună gestiune a uh, fondurilor publice și o clotire a intereselor financiare ale Uniunii ar trebui să fie prioritatea noastră. Pentru 2016, rezultatele obținute în ce privește protecția intereselor financiare, lupta împotriva fraudei și așa mai departe, rezultatele sunt pe ansamblu pozitive. Adoptarea directivei protecției intereselor financiare și crearea unui uh, unei instanțe europene sunt două subiecte care cred eu trebuie să fie uh, puse în uh, față. Astfel am putea proteja mai bine uh, banii contribuabililor europeni și am putea să înlesnim recuperirea fondurilor care au fost folosite în mod fraudulos. Regret însă că majoritatea sau totalitatea statelor membre nu au dorit să participe la uh, înființarea acestui parchet european. Uh, în ceea ce privește rezultatele propriu-zise, aș dori să salut reducerea cu 15% a ă, activităților ă, nefrauduloase și ă, reducerea valorii cu 8% față de anul 2015. Din păcate, numărul de irregularități de natură frauduloasă sau nu în domeniul dezvoltării rurale, de exemplu, dar și al politicii de coeziune și al pescuitului, ne îngrijorează, sunt o sursă profundă de îngrijorare pentru mine. Însă sper sincer că simplificarea regulilor administrative anunțată va permite să reducem numărul de uh, neregularități nefrauduloase și să ne permită să detectăm uh, fraudele și trebuie să ne asigurăm că uh, avem un acces înlesnit uh, la fondurile Uniunii. Aș dori să mă refer la chestiunile specifice din raportul meu. Uh, Cred, în primul rând, că subevaluarea taxelor vamale cu, pentru produsele uh, din China reprezintă uh, partea politică majoră a acestui raport. După cum știți, între 2013 și 2016, importurile uh, chinezești de uh, haine, dar și de încălțăminte pentru piața neagră, uh, au fost subevaluate uh, când au intrat pe teritoriul Regatului Unit. În martie 2017, Olaful a, a solicitat Comisiei Europene să uh, recupereze cele aproximativ 2 miliarde de euro care ar fi trebuit să ajungă la bugetul Uniunii Europene. După părerea mea, recuperarea acestei sume, sume uh, trebuie să uh, facă obiectul negocierilor bugetare legate de Brexit și grupul socialiștilor și democraților se va asigura că așa va fi. Ă, doream să vă asigur. În al doilea rând, în raportul meu am ă, consacrat mai multe aliniate luptei împotriva comerțului ilicit cu produsele ă, de tutun. Și mesajul meu este foarte clar. Eu solicit Comisiei Europene 1 să nu reînnoiască acordurile de cooperare cu British American Tobacco cu Japan uh, International și Imperial Tobacco Limited, așa cum a făcut-o cu, cu acordul cu Philip Morris, pe care nu l-a renoit în iulie 2016. Apoi să încurajeze cele 10 state care rămân, Germania, Belgia, uh, Finlanda, Grecia, Irlanda, țările de jos, Regatul Unit, Slovenia și Suedia, să ratifice cât mai urgent Uh, protocolul OMS pentru a uh, elimina comerțul ilicit al produselor de tutun. Și, uh, în primul rând, rog Comisia Europeană să ne transmită cât mai repede o propunere legislativă legată de protecția avertizorilor de alertă, așa cum am solicitat în raportul Parlamentului European din octombrie 2017. Iată care sunt elementele pe care doream să vi le supun atenție astăzi. Sper să am o uh, cooperare cât mai strânsă cu uh, raportorii alternativi și cu membrii comisiei noastre. Termenul pentru amendamente este 10 ianuarie la ora 14. Votul la comisie uh, la comisia noastră va avea loc în 26 februarie în 2018, iar votul la plenar ar trebui să aibă loc în prima plenară din mai 2018. Mulțumim foarte mult, domnule raportor. Acum aș dori să știu câți membri ar dori să primească cuvântul ca să vedem cum împărțim timpul. Aveți destul timp la dispoziție, domnul Marinescu. Cât o oră? <laughs> Haideți să ne limităm la trei minute. Am o negociere la ora șapte, spune domnul Marinescu. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea raportului și mulțumesc și pentru raportul din partea curții. Bineînțeles că ar trebui să prezentăm câteva uh, reacții la toate aceste elemente prezentate, dar doream să subliniez că avem cu toții același obiectiv, să identificăm fraudele și să recuperăm banii. Dar primul obiectiv, după părerea mea, ar trebui să preîntâmpinăm aceste frauze. E aspectul cel mai important. Și cred că, odată cu simplificarea pe care o menționa raportorul în intervenția sa, cred că ar trebui să introducem reguli obligatorii uh, din partea Comisiei ca să încercăm să simplificăm uh, procesul și să simplificăm toate etapele, licitațiile, prezentarea, deci ofertelor, licitațiile, uh, studiul după și apoi punerea în aplicare. Deci că o uh, gestiune electronică a fondurilor europene ar trebui să fie disponibilă în toate statele membre. Acest lucru s-ar putea face prin agențiile de plăți, care nu ar trebui să fie acreditate dacă nu au acest instrument sau acest sistem. Și deci, cred că ar trebui, deci, să punem accentul pe partea de prevenire. Mulțumim. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul De Jong. Trebuie să plec. Foarte pe scurt, doream să spun că am încercat să citesc raportul cu ideea de a propune amendamente, l-am citit, l-am recitit, l-am recitit Cred că e un raport excelent. Aș dori să-i mulțumesc raportorului și cred că ar trebui să încercăm să inventăm ceva până în ianuarie, dar în orice caz cred că raportul este foarte complet. Mulțumesc. Mulțumim. Constant pierdem din uh, <laughs> membrii comisiei noastre, treptat. Aș dori încă o dată să uh, mă exprim timp de două-trei minute să fac și o reflexie pe marginea acestui raport și eu cred că e un raport minunat și uh, în numele uh, colegii, colegului Benedic Iaro, aș dori să evidențiez câteva aspecte pe care poate am putea să le aprofundăm. Uh, procurorul, uh, deci uh, uh parchetul european e o prioritate și noi credem că ar trebui să stimulăm, să, deci să rugăm Comisia să stimuleze statele membre să participe la acest proiect, mai ales uh, în cadrul negocierilor pentru noul CFM. În legătură cu OLAF, deși cred că vom avea un uh, raport special care se va axa pe viitorul OLAF-ului, uh, după prezentarea propunerii legislative de la începutul anului viitor, credem că e o oportunitate foarte bună de a uh, face o listă a provocărilor. Deci, competențele între uh, OLAF și uh, parchetul european pentru a evita suprapunerile inutile și confuziile. Considerăm că ar trebui să clarificăm și să consolidăm competențele OLAF prin uh, garanții procedurale uh, specifice, iar Comisia trebuie să uh, se asigure că recomandările OLAF sunt cu adevărat puse în aplicare pentru că ele sunt o măsură a eficienței OLAF. Ar trebui să abordăm și chestiuni delicate, precum transparența din recomandările OLAF. Și așa ceva care depășește sfera de aplicare a raportului, aș dori, dragi colegi, să vă spun că Uh, o să scriu uh, Olafului astăzi uh, despre abuzarea fondurilor de coeziune în statul pe care îl cunosc cel mai bine. Și sper să fie o anchetă Olaf cât mai aprofundată. E, regrement, e regretabil că la sfârșitul anului 2017 ne aflăm doar la începutul reformei TVA, deși Comisia a trimis prima sa comunicare la începutul anului trecut. Și, după părerea mea, E ciudat că în domeniul TVA și al uh, fiscalității în general, singurul organ legislativ uh, e Consiliul. După cum știți, eu sunt mare uh, fan al Parlamentului și al suveranității Parlamentului. Poate că ar trebui să ne mai gândim la această problemă. Ar trebui să facem mai multe pentru combaterea corupției și Uh, din punctul de vedere al verzilor, e regretabil că Comisia a abandonat uh, lupta anticorupție. În ce privește jurnaliștii de investigație, textul raportorului este foarte bun. Doar poate o completare. Ar trebui nu numai să avem mijloace juridice pentru uh, protecția jurnaliștilor de investigație, ci ar trebui să încercăm și să-i sprijinim financiar pentru că, după cum știți, jurnalismul de calitate e pe moarte și înlocuit de Twitter, care promovează analfabetismul. Deci, și în fine, licitațiile publice. O sursă uh, majoră de eroare în, următoarea, în ultima perioadă de programare. Și aș dori să rog uh, Comisia să monitorizeze această chestiune de aproape și să vadă cum statele membre au uh, pus în aplicare noile directive. Încă o dată mulțumim domnului raportor și am mare încredere că vom putea respecta calendarul și că vom ajunge la un raport de calitate. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Sau? Poate o pot ruga pe doamna Hoffman de la comisie Uh, dacă dorește să ia cuvântul, pentru că ne face onoarea să participe la această ședință uh, târzie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și eu raportorului, domnului Parniu, pentru acest raport uh, bine structurat și cu multe aspecte pozitive. Comisia apreciază abordarea dumneavoastră foarte mult. Dar aș dori să fac câteva observații îmi cer scuze dacă trec la limba engleză. E limba cea mai frecventă pe care o folosim în uh, munca noastră de zi cu zi. S-au menționat câteva aspecte la care aș dori să mă refer. Bineînțeles că la sfârșit, când se uh, adoptă raportul, vom uh, monitoriza așa cum facem de obicei dar, în orice caz, aș dori să mă refer la chestiunea la care se referea domnul raportor, sau domnul Javo prin intermediul dumneavoastră, cea legată de TVA și combaterea produselor uh, ilicite de tutun, care știu că este un subiect foarte important pentru un raportor. În ce privește TVA-ul? Am înțeles că domnul Javu consideră că nu se face suficient. Noi, Comisia, considerăm că am înregistrat progrese în ce privește frauda cu TVA. Am menționat așa numita directivă PIF, la care frauda cu TVA uh, face parte din scopul de aplicare a directivei și aceasta și uh, mulțumită eforturilor depuse de către Comisia dumneavoastră. E foarte important și avem și EPO, deci uh, parchetul uh, european, care are competențe în uh, combaterea fraudei cu TVA grave transfrontaliere. Deci e o înfăptuire și nu cred că trebuie să o subestimăm. Ați mai uh, menționat și planul de acțiune TV al Comisiei. Uh, comisia uh, îl urmărește și pe el îndeaproape și recent, în 30 noiembrie, Comisia a adoptat o propunere pentru a amenda regulamentul 904 din 2010 cu privire la cooperarea administrativă în domeniul TVA-ului, pentru a consolida instrumentele existente pentru cooperarea între statele membre. Și dacă se uh, adoptă acest regulament, vom avea un nou instrument pentru ca sistemul TVA din, Euro- din Europa să nu fie așa ușor defraudat. Și mai există un element care este relevant pentru noi, pentru OLAF. Propunerea Uh, conține temei juridic pentru transmiterea informațiilor uh, în legătură cu uh, fraudele cu TVA, riscurile și așa mai departe, înspre Europol și și înspre viitorul parchet european. Deci este o adevărată realizare, respectiv, deci toate aceste informații legate de fraude pot fi transmit, transmise acestor organisme. În fine, reforma OLAF Comisia va face o propunere uh, legislativă în primăvara 2018 pentru ca cadrul de reglementare OLAF să se, adopteze, să se adapteze noului peisaj în urma apariției procurorului uh, european, dar în orice caz Comisia trebuie să adopte mandatul. Nu, mandatul va rămâne același, dar avem totuși două uh, organisme care combat frauda, unul prin uh, anchete uh, penale, celălalt prin organisme, um, prin uh, anchete administrative, deci trebuie să ne organizăm cât mai bine să avem și mecanismele de cooperare necesare. Un alt element din, din reformă vizează revizuirea mandatului OLAF în domeniul TVA și credem că mandatul ar trebui să fie clarificat și consolidat. V-ați referit și la EPO, că avem doar 20 de state membre la acest uh, proces. Din punctul nostru de vedere, e un adevărat succes, dar Comisia va continua să depună eforturi pentru a convinge statele restante să uh, se alăture uh, acestui proiect, parchetul european. Aș dori să mă refer acum la lupta împotriva traficului de produse ilicite de tutun. Domnul Parniu Uh, a vorbit de aceste acorduri uh, secrete care nu ar trebui să fie renoite, dar vă reamintesc că un acord uh, expiră în 2022 și celălalt rămâne până în 2030 și Comisia va trebui să hotărască ce face, dar în orice caz notăm uh, sugestia dumneavoastră. Uh, protocolul uh, FCTC încercăm să convingem uh, statelor, statele membre să semneze protocolul pentru a combate uh, comerțul ilicit cu produse din tutun. Apropo, țara mea, Germania, tocmai a ratificat uh, protocolul și sperăm ca în 2018 protocolul să poată să intre în vigoare. Poate o observație finală, pentru că n-am înțeles acest lucru din raportul dumneavoastră. Comisia a adoptat în mai anul curent raportul de progres privind implementarea strategiei Comisiei pentru a combate comerțul ilicit cu produse din tutun. L-am trimis Parlamentului și Consiliului. Consiliul a adoptat astăzi, dacă nu mă înșel, a adoptat eh, concluziile Consiliului pe baza raportului nostru. Nu știu dacă raportul a ajuns la comisia dumneavoastră, dar dacă nu, cu mare plăcere vi-l punem la dispoziție și ne-am bucura dacă Parlamentul și mai ales Comisia dumneavoastră ar putea avea o reacție la acest raport. Am fi extrem de recunoscători. Pentru că ne-am, ne-ar ajuta să pregătim planul de acțiune pentru anul viitor. Și, în fine, o ultimă observație. V-ați referit la așa numitul caz UK, uh, ați spus că este o chestie major, da, sunt de acord cu dumneavoastră și aș dori să vă asigur că serviciile Comisiei uh, urmăresc felul în care recomandările din raportul OLAF sunt puse în aplicare. Doream să vă dau această asigurare. Domnul Marinescu a spus că ar trebui să punem accesul pe prevenție și nu numai să Uh, combatem frauda, ci să o și preîntâmpinăm. E foarte important și, și știți că Olaful are acest mandat nu numai de a efectua anchete și de a uh, ancheta atunci când există suspiciune de uh, fraudă, dar avem și politici de prevenire și chiar eu mă ocup de acest domeniu. În fine, licitațiile publice, da, într-adevăr, un domeniu foarte important din activitatea noastră. Anchetatorii noștri se, noștri se ocupă de licitații. Tocmai am participat la o conferință în care am vorbit despre etică și transparență și integritate în acest domeniu au participat, uh, au participat uh, actori din uh, statele membre și am înțeles că vor exista în continuare și alte conferințe pe marginea licitațiilor publice. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Hoffman! E încurajator să aflăm că uh, Germania a ratificat acest uh, protocol, ceea ce înseamnă că uh, Germania poate funcționa și fără guvern, dar, ca de obicei, la dezbatere trebuie să dăm cuvântul raportorului pentru concluzii. Vă rog. Foarte pe scurt. O să începem să cooperăm cu raportorii alternativi, să pregătim raportul final, să pregătim amendamentele. M-am întâlnit în urmă cu câteva luni deja cu ministrul federal din Germania, care se ocupă de acest domeniu. Știam că exista această dorință de a ratifica dar știam și că nu toată lumea din guvern uh, împărtășa dorința ministrului, ori se pare că în această perioadă de vacanță politică s-a uh, ratificat uh, acest protocol, deci felicitări Germania. Mulțumim! Încheiem acest punct de pe de zi, punctul 6 și Doamna președinte nu e prezentă încă, deci vă propun să trecem la punctul 7. E vorba de raportul special al Curții de Conturi, Cerul Unic European. E corect? Deci ce nu merge în uh, Cerul Unic European? Domnul Casteletti ne va spune ce nu funcționează. Thank you. I... Mulțumesc. Ceva nu e în ordine? Da, cer scuze. N-am avut documentul uh, corect în fața mea. Uh, <clears throat> merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, membrii ai Comisiei pentru Control Bugetar, doamnelor și domnilor. Transportul aerian este o componentă importantă a pieței interne a Uniunii Europene și încurajează mobilitatea persoanelor și a bunurilor. Și permite gestionarea traficului aerian um, și are trei funcții esențiale. Asigurarea Ehm, separării zonelor aeriene, îmbunătățirea controlelor și a cererilor de vor, precum și furnizarea de informații aeronautice utilizatorilor spațiului aerian. Traficul aerian uh, este gestionat la nivel național într-un mediu fragmentat și monopolist. Atunci când este împărțit în unități mici în funcție de linii naționale de demarcație, spațiul aerian internațional limitează integrarea, interoperabilitatea și posibilitățile de economii de scară. și uh, un uh, prestator unic, PSNA, uh, este prezent. Dacă concurența este mică sau inexistentă, apar uh, situații de caz monopol care permit furnizorilor de servicii să dicteze condițiile de prestare de servicii de navigație aeriană. Uh, aceste situație a dus la întârzieri și la creșterea costului gestionării traficului aerian, care trebuie suportate de utilizatorii spațiului aerian. Inițiativa Cerului Unic European a fost creată pentru a ameliora performanțele globale ale gestionării traficului aerian, transferând anumite competențe um, care erau inițial interguvernamentale și au fost migrate spre cadrul Uniunii Europene. Această inițiativă a fost lansată în 2004 și prevedea reguli comune care se aplică întregii Uniunii Europene și un program de modernizare tehnologică în cadrul um, proiectului SESA, Single, Unique, uh, Single European Sky ATM Research, cu o serie de stimulente financiare. Obiectivul general vizat de această politică este îmbunătățirea securității și performanței traficului aerian uh, și s-a tradus într-o serie de obiective de nivel la nivel înalt. În ultimii 10 ani, în 2005 ca an de, referință, de referință, s-a împărțit uh, la doi costurile gestionării traficului și s-au redus cu 10% mm, poluarea mediului și securitatea s-a îmbunătățit de 10 ori. Uh, bugetul total trebuie să ajungă la 3,8 miliarde de euro împărțiți într-o fază de dezvoltare și o fază de punere în aplicare cu un buget de 1,3 miliarde primul și 2,5 miliarde a doilea. Cum am făcut acest audit? În acest audit am uh, studiat, pe, am uh, urmărit dacă inițiativa UE era justificată și în ce măsură o selecție acestor componente, sistemul de performanță și tarificare, blocurile uh, funcționare și fazele de definire și Uh, dezvoltare a proiectului SESAM au îmbunătățit eficiența traficului uh, aerian în Europa. Faza de pune în aplicare a uh, proiectului SESA va începe după un audit al curții în 2018 pentru a face auditul care stă la baza raportului pe care îl examinăm astăzi. Am, ne-am întâlnit cu mai multe organisme europene care Mm, se află în Franța, Ungaria, Suedia și Regatul Unit și mai multe părți interesate importante din mediul operațional și industrial. Ce am constatat? Um, Inițiativa Cerul Unic European este justificată pentru că gestionarea traficului aerian în Europa uh, se caracterizează prin monopolul naționale și fragmentare în sectorul industrial mi se pare că diferitele componente ale acestei politici au constituit un uh, ansamblu coerent de măsuri care vizau corectarea defectelor uh, constatate. Dar obiectivele la nivel înalt vizate de politicile fixate într-o perioadă cu creștere mare a traficului, dar din cauza uh, scăderii uh, sau um, uh, încetinirii creșterii Uh, cererii, anumite obiective au devenit nerealizabile în practică, de exemplu reducerea la jumătate a costului gestionării traficului aerian. Practic, sau și-au pierdut uh, uh, scopul de a fi, cum ar fi triplarea capacității. Printre aspectele pozitive am constatat că sistemul de performanță și tarificare creat în cadrul inițiativei au favorizat o cultură a eficacității și a transparenței în rândul prestatarilor de servicii de uh, navigație aeriană. Dar anumite elemente nu au răspuns așteptările. Întârzierile uh, sunt mai mari decât obiectivele prevăzute în planul de performanțe și au crescut după ce au ajuns la nivelul cel mai scăzut în 2013. Rata unitară plătită de utilizator depinde de volumul traficului și n-au diminuat decât cu 4% între 2011 și 2016, mult mai puțin decât obiectivul definit de comisie. Sistemul de măsurare a performanței este mm, complex și complicat. Am observat și că autoritățile naționale de supraveghere au dificultăți în a se achita de misiunea lor de supraveghere pentru că nu au resursele necesare și nu sunt nici complet independente de prestatarii de servicii de navigație aeriană. În ceea ce privește procesul Cesar, am mm, constatat că au fost încurajate principalele părți uh, vizate să se angajeze într-un plan tehnologic comun și faza sa de dezvoltare a permis coordonarea unui mediu de cerere și dezvoltare care a fost uh, mai de mult uh, fragmentat. Um, s-au produs documente în legătură cu ameliorările tehnologice și operaționale sub forma unor pachete numite soluțiile Cezar s-a subliniat rolul uh, Uniunii Europene în proiect de la lansarea uh, inițială în ceea ce privește domeniul de aplicare, calendarul și amploarea financiară, pentru că toate aceste elemente au fost uh, um, înțelese sau prelungite. Uh, În ceea ce privește blocurile funcționale de spațiu aerian, uh, s-au analizat și alte operațiuni strategice în urma de fragmentari, având în vedere că autoritățile naționale de supraveghere trebuie să fie complet independente și trebuie să aibă capacitatea să-și se achite de funcțiile lor, statele membre sunt invitate să se asigure că acestea sunt cu adevărat independente și că beneficiază de resurse suficiente. Comisia trebuie să reexamineze și ea sistemul de performanță și să raționalizeze procesul de aprobare a planurilor de performanță. Trebuie să garanteze că, că se <clears throat> verifică mai bine sistemele de tarificare și dacă anumite uh, anumit, uh, <clears throat> anumite standarde de performanță sunt potrivite sau trebuie modificate. Astfel, în ceea ce privește contribuția UE la cercetarea și dezvoltarea în domeniul traficului aerian, dacă Comisia continuă să, continuă, să se continue aceste finanțări după 2024, ea va trebui să le justifice în mod adecvat. De asemenea, trebuie să uh, se evalueze uh, întreprinderea comună Cezar, care are un mandat temporar înainte de a se uh, consolida obligația um, de rezultat. Comisia trebuie să stabilească etape clare și această întreprindere comună Cezar trebuie să comunice informații în legătură cu Um, faza în care se află spre um, atingerea acestor obiective. În fine, Comisia trebuie să acorde ajutorul european, mai ales pentru soluții de cercetare și dezvoltare care încurajează defragmentarea și un mediu concurențial. Dacă aceste soluții sunt puse în aplicare, sperăm că va fi posibil să ne um, să constatăm rezultatele pozitive ale inițiativei și să ajungem la o unificare reală a cerului european. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, Mr. Pufan, for this uh, presentation. Vă mulțumim, domnule Pufan, pentru această prezentare. Urmează acum domnul Castelletti. Aveți cuvântul pentru câteva remarce scurte și sub precise. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Comisia Europeană salută raportul Curții de Conturi. Vedem că concluzia Curții de Conturi este una pozitivă atunci când vine vorba despre uh, instrumentele folosite și inițiativa în sine. Inițiativa în sine a fost justificată în momentul respectiv și instrumentele create erau menite a îmbunătăți gestiunea traficului aerian. Bineînțeles, salutăm Curtea de Conturi uh, pentru lacunele pe care le sublinează, dar vreau să vă asigur că aceste lacune au fost deja uh, au fost deja uh, evaluate sau uh, conștientizate de către Comisia Europeană încă din 2013, când Comisia a venit cu, a lansat o dezbatere la nivelul Consiliului și Parlamentului European cu privire la SESAR 2. Din păcate însă uh, Propunerea a fost blocată în 2014 în dialogul acesta interinstituțional din pricina Gibraltarului. Prin urmare, iată, venisem cu o soluție pentru multe dintre problemele remarcate de Curtea de Conturi, dar, din păcate, iată, soluția aceasta în continuare așteaptă să fie aprobată de către instituțiile Uniunii Europene. Asta înseamnă că trebuie să lucrăm în continuare în cadrul deja existent și vom face lucrul acesta încercând să ținem cont, bineînțeles, de recomandările Curții de Conturi. Evaluarea uh, celor 11 obiective. Da, suntem conștienți de faptul că ele nu mai sunt relevante, dat fiind, dat fiind contextul economic modificat. Vom uh, reevalua aceste obiective și vom folosi proiectul pilot care a fost recomandat de către Parlamentul European, Comisiei Europene, cu privire la noua arhitectură a spațiului aerian. Considerăm că acest proiect pilot va putea să genereze o soluție ideală pentru spațiul aerian european vom putea, pe baza acestui proiect uh, pilot, să trecem de la fragmentare la un sistem unitar. Și, bineînțeles, uh, pe baza acestui proiect pilot vom putea modifica obiectivele și le vom putea injecta în schema per ansamblu. Uh, conceptul de blocuri aeriene funcționale. Din păcate, acest concept nu a fost bine pus în aplicare. El era menit a elimina fragmentarea. Am încercat să venim cu noi soluții pentru această, pentru această fragmentare. Uh, spre exemplu, încercăm să venim cu stimulente Uh, colaborăm de asemenea cu Eurocontrol pentru găsirea unor măsuri concrete menite a ameliora problema fragmentării. Mă gândesc, spre exemplu, la serviciile transfrontaliere, la raționalizarea infrastructurii și, de asemenea, depunem eforturi în contextul proiectului SESAR, pentru că uh, acesta este un proiect menit a elimina fragmentarea. În ceea ce privește independența și capacitatea autorităților naționale de supraveghere, da, cunoaștem problemele, vom încerca să le îmbunătățim mandatele, să îmbunătățim mandatele acestor autorități, însă din păcate, aceste probleme ar putea fi rezolvate mai degrabă prin uh, modificarea uh, actelor legislative de bază și iată fac din nou referire la regulamentul SES plus. În ceea ce privește sistemul acela de taxe, Suntem de părere că autoritățile de reglementare la nivel național ar trebui să fie mai active. Comisia Europeană va audita Bulgaria, Polonia, Grecia și poate și România. De ce? Pentru că acestea au uh, prezentat o revizuire a uh, planurilor lor de performanță. Prin urmare, am decis să procedem la o evaluare, uh, o auditare a operatorilor de servicii din aceste state. Bineînțeles, vom folosi recomandările Curții de Conturi în ceea ce privește simplificarea și raționalizarea schemei de, perfor- de, fer- de, perfer- de performanță, îmi cer scuze, și vom uh, reevalua indicatorii de performanță. Înțelegem că cadrul actual ar trebui să fie îmbunătățit. Ținem cont, bineînțeles, și de viitorul CFM. Încercăm să venim cu propuneri în ceea ce privește uh, ciclul uh, inovare, punere în aplicare pe care îl avem în momentul de față. Noi credem că acest sistem ar putea să fie, este deja funcțional, dar poate fi și mai funcțional, cum anume, uh, exact respectând recomandarea Curții de Conturi, uh, stabilind calendare cât se poate declare pentru toate analizele, uh, activitățile de monitorizare, etc. Deci, uh, după cum spuneam, uh, prioritățile noastre ar trebui să fie definite în așa fel încât să promoveze un sistem mai integrat, mai puțin fragmentat și care să aducă, bineînțeles, beneficii întregii comunități în domeniul avi- aviatic și, de asemenea, avem nevoie de un sistem cât se poate de solid în ceea ce privește gestiunea traficului aerian. Vă mulțumim pentru foița pe care ați citit-o și acum îi dăm uh, raportorului cuvântul în final. Mulțumesc. Este o mare surpriză. Eu consider uh, acest raport foarte bun. Dar este surprinzător pentru că aviația este ceva mai special și să surprindeți atâtea lucruri bune e puțin surprinzător pe, pentru mine. Now I shall speak in English. <laughs> it's, it's much faster. Și acum voi trece la engleză. Cerul unic european nu a fost creat din pricina controlorilor. Sunt 40.000 de controlori de trafic aerian în întreaga europeană, 40.000 de controlori de trafic aerian de care toată lumea se, se teme. Prin urmare, măsurile care s-ar impune la nivel național și care ar putea fi luate de către ministere nu sunt luate. Deci avem suveranitatea spațiului aerian al fiecărui stat uh, membru și uh, dacă pe sol, la sol nu mai există granițe, să știți că în aer există granițe și uh, cerul european este fragmentat. Diferitele evaluări ne spun cât se poate de clar că 5 miliarde de euro sunt pierdute anual, bine, nu 5 milioane, miliarde din bugetul uh, european, dar sunt bani pierduți de noi toți din pricina absenției acestui cer cu adevărat unic european. Situația, dați-mi voie să vă spun, este de-a dreptul ridicolă cheltuim o grămadă de bani pentru a reduce emisiile. Cerul unic european, așa, dintr-o dată cât ai bate din, uh, din palme, ar scădea emisiile în domeniul aviației cu vreo 10%. Iată, la nivel politic nu există voința politică. acele blocuri uh, aeriene sunt egale cu zero. Îmi pare rău că sunt atât de uh, de sincer, dar până la urmă ele erau menite a le uh, obișnui pe statele membre cu ideea că va exista acest cer unic european. Sper că SESAR va fi pus în aplicare, dar tare mă tem că proiectul acesta nu va da neapărat rezultate. Uh, Cred că Comisia ar trebui să analizeze mai mult rezultatele acestui proiect. Proiectul este în curs de a fi pus în aplicare, dar tare mă tem că rezultatele acestui proiect nu vor fi folosite, pentru că folosirea lor ar implica o nouă arhitectură a spațiului aerian. Și dacă asta nu e suficient, atunci dați-mi voie să vă spun că se prea poate ca rezultatele să fie uh, aplicate în sisteme care nu sunt interoperabile. Sudul are o arhitectură, nordul are o cu totul altă arhitectură. Deci, cerul unic european nu există. Prin urmare, se pune întrebarea cum sunt folosiți banii alocați SESAR. Pentru că, până la urmă, Sistemul acesta se dorea a fi uh, eficient, armonizat, uh, aplicabil la nivelul întregii Uniuni Europene. O serie de concluzii din raportul Curții de Conturi sunt salutare. TRB. TRB. Haideți să vedem care e contractul dintre Comisie și Eurocontrol. Avem un uh, avem două contracte încheiate pe două domenii diferite între uh, Eurocontrol și Comisia Europeană și cred că ar trebui să evaluăm contractele acestea, să vedem câți bani se plătesc, pentru ce care sunt misiunile care ar, de care ar trebui să se achite Eurocontrol, care sunt rezultatele, etc., etc. Pentru că Eurocontrol e un fel de gaură neagră în care dispar o grămadă de bani. Și mulți dintre banii aceștia merg la salarii. Da, independența e necesară, dar nu e pusă în aplicare. Și îmi pare rău să spun, dar nici comisia nu face nimic. Comisia ar trebui să lanseze procedura de încălcare atât pentru faburi, acele blocuri aeriene care ar fi trebuit să fie funcționale în decembrie 2012 și cred că suntem în 2017, nu? Da, blocurile aeriene încă nu există. Și de asemenea, Comisia ar trebui să fie uh, mai atentă la o serie de alte elemente care, până la urmă, țin de responsabilitatea ei. Domnul Castelletti n-a vorbit despre asta, dar Comisia, la propunerea mea și prin votul dumneavoastră, prin intermediul acelor proiecte pilot, și să știți că domnul Castelletti e prietenul meu, uh, suntem pe aceeași linie când vine vorba despre cerul unic uh, european. Deci, Comisia Europeană, la uh, propunerea mea, cu votul dumneavoastră, a pus în aplicare un proiect pilot care să e menit a regândi arhitectura spațiului aerian european. Așa am economisit bani de la SESAR, am economisit și bani de la bugetele naționale. Deci această nouă arhitectură e soluția problemei. Sper că până la finele legislaturii acesteia vom avea o propunere din, pune, din, pro, din partea Comisia Europeană, pentru că vom vedea pe baza acestui proiect pilot dacă într-adevăr se vor uh, pierde locuri de muncă, așa cum spun controlorii de trafic aerian și în ultima perioadă controlorii de trafic aerian uh, au uh, făcut în așa fel încât să blocheze o Europa întreagă cu mișcările lor. Uh, deci am vedea dacă se pierd locuri de muncă și după aceea mai vedea și unde anume ar trebui să fie folosit sesar uh, uh, și am face o economie masivă. Îmi pare rău că am, fost, am vorbit atât de mult. Permiteți-mi să mai felicit Curtea de Conturi odată, pentru că raportul, din punctul meu de vedere, este bun. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! măcar știm mai multe acum despre problema aceasta. Vă sunt recunoscătoare pentru aceste informații. Iată, am ajuns la capătul punctului, capătul dezbaterii pe marginea punctului acestuia de pe ordinea de zi. Trecem acum uh, la punctul 9, dar bineînțeles vreau să-i mulțumesc raportorului și uh, reprezentantului uh, Curții de Conturi, dar trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Punctul 8 a fost amânat. Este vorba despre trialogul uh, în curs cu privire la regulamentul financiar. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre ce s-a mai întâmplat. În ultimele trei ședințe am vorbit despre pachetul de compromis politic. Cele trei instituții și-au prezentat poziția pe marginea acestui document, dar bineînțeles că nu am luat o decizie finală. Care sunt problemele? Uh, marja de flexibilitate pentru ajutorul uh, extern. Comisia și PPE-ul sunt pentru, Consiliul împotrivă. La rezerva de criză, Parlamentul European este pentru, Comisia la fel, uh, Consiliul împotrivă. Fondurile fiduciare, mm, există un acord pe marginea lor, dar când vine vorba despre implicarea Parlamentului European, n-am ajuns la o concluzie. Împreună cu Uh, Consiliul European am stabilit că ne dorim o procedură de consimțământ din partea Parlamentului și Consiliului. În ceea ce privește uh, veniturile alocate, veniturile interne alocate, noi ne dorim mai mult pentru că um, lucrurile s-ar îmbunătăți. Uh, sau probleme, multe probleme ar dispărea, dar din păcate Consiliul se opune genului acestuia de venituri. Dar uh, punctul acesta este unul uh, important, dacă nu chiar hotărător pentru Parlamentul European. Fondul de solidaritate, fondul de ajustare la uh, Uh, globalizare, DAB-uri, uh, alocările de fonduri, uh, proiectele pilot, noi ne dorim păstrarea status quo-ului. Prin urmare, ne putem întreba de ce reformăm acum regulamentul de procedură. Noi pur și simplu nu ne dorim ca drepturile Parlamentului să fie prejudiciate, Consiliul își dorește o scădere a acestor prerogative. În ceea ce privește instrumentele financiare, am reușit să ajungem la, o la un posibil acord cu privire la contabilizarea fondurilor care se întorc, se întorc la Uniunea Europeană. În ceea ce privește aplicarea conceptului de performanță, uh, Comisia nu vine cu propuneri noi, uh, Consiliul este reticent dar uh, pentru noi aspectul este important pentru că nu n-ar fi avut sens să tot discutăm din nou și din nou despre bugetul de performanță fără ca acest concept să se regăsească în documentul acesta important care este reprezentat de regulamentul financiar. Când vine vorba despre regulile de transparențe, noi nu suntem de acord sau nu cădem de acord asupra transparenței în ceea ce privește fondurile aflate în gestiune partajată. Noi ne dorim să ne apropiem din nou de transparența din 2007, dar nimeni nu este de acord cu noi. În ceea ce privește raportul anual de activitate, am cerut uh, noi tipuri de raportare, raportare când vine vorba despre uh, sumele forfetare alocate programului Orizont 2020, spre exemplu. Până în momentul de față am reușit să ne impunem uh, Uh, punctul de vedere. Din punct, nu cred că mai există multe uh, întrebări fără răspuns, dar să știți că dosarul este unul enorm, avem 280 de articole, peste 2000 de uh, Uh, amendamente depuse de Consiliu și uh, Parlament. Prin urmare, dacă am pierdut uh, din vedere ceva, vă rog frumos să mă, scuta, să mă scuzați. Descărcarea de gestiune. Noi încercăm să câștigăm patru luni Uh, pentru această procedură. Se pune întrebarea de unde scoatem aceste patru luni în plus pentru procedurile noastre. Ne-am întâlnit astăzi pentru a discuta despre subiectul acesta și am discutat despre o posibilă amânare, decalare a, a calendarelor. În cazul în care rapoartele directoratelor generale trebuie să fie predate până la 30 iunie, atunci e clar că noi nu putem începe procedura de descărcare de gestiune înainte de vacanța de, de vară. Um, măcar audierea directorilor generale ar trebui să aibă loc uh, înainte de vacanța de vară, dacă e ca această descărcare de gestiune să fie of oferită înainte de finele anului. Uh, deci dacă aceste rapoarte anuale de activitate ar fi făcute înainte de 30 iunie, atunci noi am putea mai repede să audiem toate persoanele in, in, implicate și atunci am putea într-adevăr oferi această des- sau vota descărcarea de gestiune în ianuarie. Bineînțeles, ne dorim și noi o simplificare a procedurii de gestiune, dar calendarul este esențial. Bine, n-am, găs- n-am ajuns la un consens pe tema aceasta. Sunt mari probleme cu gestiunea partajată. Am discutat asta și, astăzi și despre declarația comună. Um, pe care am tot acceptat-o în trecut, chit că în fiecare an ne-am asumat uh, responsabilitatea de a nu mai accepta niciodată o declarație comună în ceea ce privește bugetul Uniunii Europene. După aceea, ne, am discutat despre toate datele care trebuie să se aplice diferitelor fonduri uh, regionale pe care le, gest- le gestionăm împreună cu celelalte instituții. Um, ce avem noi acum? Îi avem pe cei care au uh, deci e, vorba despre eh, datele de la care aceste noi dispoziții ale noului regulament de procedură ar intra în vigoare. Eu trebuie, eh, consider că trebuie să ținem cont de toți beneficiarii care au acționat pe baza regulilor în, în vigoare în momentul de față. Pentru că dacă venim cu noi dispoziții eh, în plină perioadă de programare, cu siguranță dăm peste cap absolut toate activitățile beneficiarilor și autorităților de gestiune. Deci e important să, să stabilim uh, de când anume se aplică aceste noi uh, dispoziții. Uh, am discutat despre schemele de simplificare care ar putea fi folosite imediat din 2018 și am propus 2019 ca dată pentru aplicarea dispozițiilor legate de bugetul uh, și exercițiul bugetar al instituțiilor uh, uh, europene. Deci avem date specifice pentru cei implicați în programe, dar date specifice și pentru diversele instituții europene. Luna viitoare ne întâlnim din nou la Strasburg, avem un nou trialog. Vom încerca să începem ședința la ora 16 într-o sală de ședință a Comisiei. Prin urmare, vă rog pe toți cei care doriți să participați sau trebuie să participați să fiți prezenți la orele 16 luni. Dacă nu, nu, sunt, nu puteți să participați luna viitoare la această ședință, am putea reprograma pentru data de 18 acest trialog. Uh, noi, nouă ne-ar plăcea ca negocierile acestea să se finalizeze înainte de, președin, de finele președinției estone. Dacă nu reușim să găsim o soluție până la sfârșitul anului, tare mă tem că va trebui să redeschidem uh, cutia Pandorei în timpul președinției uh, bulgare. Eu vă spun că, de pe acum că pe 24 eu sunt liberă, deci dacă nu ne putem reuni nici săptămâna viitoare, nici în data de 18, atunci în 24 vă stau la dispoziție. Bine, lăsând gluba la o parte, sunteți invitați uh, luna viitoare la orele 16 la ședința noastră. Avem aici un, document de o pagină cu toate elementele pe care nu le-am uh, tranșat până în momentul de față. Bine, exact ele, elementele pe care am încercat să vi le spun astăzi. Ar putea exista un, un compromis și anume acela de a, a nu atinge dispozițiile, cel puțin pe acelea dintre ele pentru care nu putem ajunge la un acord. Bine, se pune întrebarea care va, ar putea fi efectul tuturor acestor uh, discuții ale noastre asupra dispozițiilor pe care nu putem uh, să le agreem. Nu știu, nu știu care e poziția mea, nu știu care e uh, poziția Parlamentului European. Nu vă pot promite că săptămâna viitoare Comisia Europeană nu ne va transmite din nou un mega dosar uh, noi lucrăm acum pe documentele care ne-au parvenit deja. Am vrut să spicuim acest document de o pagină cu problemele pe care le-am uh, le-am uh, găsit Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor uh, Ayala Sender, Manca, de asemenea, care mi-au stat întotdeauna alături. Vreau să le mulțumesc uh, și lor, dar și celorlaltor colegi care mai mult ca sigur nu vor participa luni la ședință. Nu mai sunt colegi în sală. Prin urmare, îmi permit să le mulțumesc celor de la comisie, de asemenea, Uh, vreau să le mulțumesc pentru toate eforturile pe care le, le depun colaboratorii de la Comisie pentru a veni cu toate aceste documente. Știu că nu e ușor. Vreau să-i mulțumesc și colegului Ashworth, care împreună cu echipa sa face o treabă excelentă. Încercăm să ajungem la, la Liman cât mai repede cu putință. Nu mi-ar plăcea să rămân cu această restanță în anul nou. Să știți că și anul trecut, în vacanța de Crăciun, uh, m-am ocupat tot de regulamentul financiar. Mi-aș dori ca vacanța asta să fie mai plăcută. Deci vreau să rezolvăm totul cât mai repede cu putință. Se pare că nu mai există întrebări în sală, <laughs> prin urmare vă urez uh, Crăciun fericit, an nou fericit, multă sănătate și fericire ne vedem din nou pe data de 11 ianuarie 2018 la, la orele 15. Mulțumesc, ședința se suspendă.